Bună dimineața tuturor! Mă bucur foarte mult că am reușit să strângem aici un nucleu dur cu care să începem reuniunea. Reuniunea este transmisă pe internet. Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc. Ne aflăm într-o sală destul de neobișnuită. Este sala de conciliere, deci suntem așezați într-un cerc foarte mare. Abia îi văd pe deputați în prin sală. Uh, în fine, sper să ne descurcăm. Este joi dimineață, într-o săptămână de grupuri și deci prezența nu e prea numeroasă pentru că mulți sunt plecați în misiune. Însă avem uh, rapoarte importante și avize de discutat, deci vă urez un foarte călduros bun venit. S-a publicat un raport anual referitor la reuniunea noastră săptămâna trecută, disponibil online și uh, membrii comisiei au primit copii în birouri. În legătură cu uh, chestiunile formale, înainte de a trece la raportul doamnei Gal Pelci, haideți mai întâi să adoptăm ordinea de zi pe azi și vreau să vă informez în această privință că am reușit să încheiem cu succes negocierile privind propunerea europeană de standardizare cu Consiliul de săptămâna trecută am primit o scrisoare oficială din partea Consiliului care confirmă acest lucru. Am și uh, încheiat cu succes uh, negocierile privind regulamentul uh, referitor la sistemul de informații al pieței unice. Și aceste documente vor fi adoptate oficial la întâlnirea din 21 iunie a comisiei noastre, iar apoi vor merge în plenară în septembrie. Nu cred că avem cum să le uh, transmitem în plenară mai repede, pentru că trebuie să fie revizuite de grupurile politice. Noi întotdeauna dorim să respectăm procedurile pentru acordurile în primă lectură și de aceea încercăm să le uh, facem să fie cât mai transparente, ca toată lumea să primească textul, deci. În 21 iunie, ambele documente se vor afla pe ordinea de zi și raportorii vă vor prezenta ideile lor. În cele din urmă avem și niște procese verbale din 8 mai în dosare. Le vom considera adoptate până diseară, dacă nu transmiteți niciun fel de modificări. Bun, haideți să mergem mai departe la proiectul de aviz pe care îl redactăm pentru Comisia de Transport și Turism privind serviciile de handling la sol în aeroporturile din Uniune și de abrogare a directivei Consiliului. Doamna Galpelci este raportor și doamna Rule este aici. Și domnul profesor Corea de Campos ar putea să spună ceva și doamna de Moze va veni. Vom avea o discuție după ce, uh, și după aceea o voi ruga pe doamna Galpel să ne prezinte concluziile. Și tot ea să și înceapă, vă rog. Elnök úr, um, tisztelt képviselőtársaim, először is... Uh, Dragi colegi, în primul rând trebuie să vă spun că sunt foarte bucuroasă uh, să vă prezint acest proiect de aviz. Este vorba despre abrogarea directivei Consiliului 96 per 67 privind serviciile de handling la sol dați-mi voie să trec direct la fondul problemei. Aș dori în primul rând să vă spun din ce motiv a făcut Comisia această propunere. Știți că propunerea a fost prezentată în 1 decembrie 2011? O propunere de nou regulament privind serviciile de handling la sol. Problema a fost că legislația anterioară, care este încă în vigoare, adoptată în 66, a dus la o schimbare dramatică. De când, de când s-a adoptat directiva, s-au schimbat foarte mult uh, condițiile. În primul rând, a crescut foarte mult numărul pasagerilor uh, aerieni și deci au apărut probleme de capacitate. Serviciile uh, aeroportoare au devenit mult mai importante decât înainte și în cadrul acestora serviciile de handling la sol trebuiau să fie eficientizate și condițiile ameliorate. S-a organizat o procedură de consultare de către comisie și a reieșit că actualul cadru legislativ nu mai este adecvat. S-a desfășurat și un uh, sondaj. 67 de furnizori de servicii au fost implicați și 27 de aeroporturi, mai multe companii aeriene, asociații de companii aeriene, autorități aeroportoare. Toate aceste părți au fost uh, consultate prin sondaj și rezultatul este că constatăm o problemă dublă. În primul rând, când analizăm serviciile de handling la sol, ne dăm seama că există obstacole, obstacole de intrare printre altele. Aceste servicii de handling nu sunt destul de eficiente. Cealaltă problemă este că ar trebui să garantăm uh, flexibilitatea, protecția, siguranța și protecția mediului. Toate aceste aspecte uh, nu pot fi făcute în cadrul legislativ actual, pentru că acesta nu ține pasul cu realitatea. Este, de fapt, în interesul tuturor să avem servicii adecvate de handling la sol și al pasagerilor și al companiilor și așa mai departe. Trebuie să facem modificări de infrastructură dacă dorim ca această industrie să aibă performanțe clare. Sigur că nu este o întâmplare că industria aștepta cu mare nerăbdare propunerea comisiei. Propunerea Comisiei reprezintă un pas înainte, un mare pas înainte față de cadrul legislativ actual, însă mai rămân câteva chestiuni nerezolvate. Voi încerca să le analizez și să le grupez în proiectul meu de aviz și aș dori să uh, trec un pic prin ele. În primul rând, liberalizarea paletei de soluții privind handlingul la sol, și liberalizarea pieței Uniunii Europene de handling la sol. Dacă vă uitați la proiectul meu, cred că sunteți de acord cu mine că piața ar trebui să fie deschisă, dar numai în mod echilibrat. Și să vă spun de ce. E vorba de uh, o întreprindere, de un domeniu în care întreprinderile au capital foarte mare, pentru că costurile uh, sunt în primul rând, costurile fixe sunt foarte ridicate. Uh, Companiile care au mai mult de 5 milioane de pasageri pe an ar dori să crească numărul de furnizori de servicii de la 2 la 3, acesta să fie numărul minim obligatoriu. Și experții au fost de acord cu această propunere. Uh, eu nu am pregătit niciun amendament pentru că și eu sunt de acord cu această propunere, dar aș vrea să menționez că fiecare companie aeriană ar trebui să aibă dreptul să își furnizeze propriile servicii de handling dacă dorește. Nu cred că suntem gata pentru o nouă deschidere a pieței. Așadar, nu pot să susțin deschiderea completă a pieței, pentru că aceasta ar putea să creeze probleme foarte grave. Ar crește presiunea asupra furnizorilor de servicii de handling la sol, aceștia ar reduce salariile în consecință, deci ocuparea ar fi afectată în mod negativ, la fel și uh, siguranța locurilor de muncă, șansele de formare pentru lucrători și așa mai departe. V-aș putea prezenta o listă foarte lungă de probleme ce ar deriva din deschiderea completă a pieței. Mai este și un alt subiect apoi. Statele membre doresc să introducă o recunoaștere reciprocă a autorizațiilor. Eu sunt de acord cu acest lucru pentru că susțin uh, libera circulație pe piața internă. E un subiect foarte important. Această recunoaștere reciprocă trebuie să fie transparentă și uh, non-discriminatorie. Nu trebuie să existe obstacole, nu trebuie să existe restricții la intrarea pe piață. Iar uh, companiile aeriene trebuie să aibă libertatea de a opta pentru servicii uh, proprii de handling. În al doilea rând, de fapt în al treilea rând, licitațiile sunt un subiect foarte important. Comisia a făcut aici o altă propunere și anume, au spus că ar fi necesar să se prezinte specificații mai detaliate ale procedurii de selecție și s-a sugerat ca perioada maximă de selecție să fie de 10 ani. Eu susțin această propunere și cred că ar trebui să includem aici toate serviciile, nu doar serviciile esențiale. Așadar, perioada de selecție ar trebui să fie de 10 ani pentru toate serviciile. Mai mult, nu trebuie să ne limităm la articolul 14. Și mai am încă o sugestie. Dacă o licitație nu are un rezultat concret și furnizorul de servicii își încheie serviciile, putem ajunge la o situație de monopol de facto ceea ce înseamnă că, conform propunerii comisiei, ar trebui să utilizăm această șansă ca să permitem aeroporturilor să fixeze prețurile pentru o anumită perioadă de timp. Și ultimul subiect la care doresc să mă refer se referă la infrastructură și taxe. Trebuie să spunem aici un lucru foarte important. Oricine, orice persoană care utilizează un aeroport trebuie să-și poată face o planificare dinainte. Deci avem nevoie de o infrastructură aeroportoară uh, centralizată și trebuie să se poată planifica dinainte orice fel de modificări ale eventualelor taxe. Eu aș dori aici să sugerez o obligație. Informațiile trebuie să fie transmise companiilor și furnizorilor de servicii și aceste informații trebuie să includă orice schimbări planificate de prețuri, orice investiții viitoare planificate și așa mai departe. Și aceaste, aceste informații trebuie să fie puse la dispoziție obligatoriu tuturor furnizorilor care lucrează în cadrul aeroportului. Apoi, autoritățile aeroportoare ar trebui să aibă dreptul să încaseze orice taxe suplimentare care nu au fost încasate uh, din cauza unei uh, proceduri în justiție, a unei plângeri sau a unei, unei alte proceduri. Ceea ce înseamnă că autoritățile ar putea să uh, încaseze aceste taxe retroactiv. Autoritatea de gestiune ar trebui să joace un rol de coordonare și ar trebui să aibă uh, competența de a aplica codul de conduită al aeroportului. Și astfel ajung la uh, sfârșitul raportului meu, și anume uh, standardele minime. Eu am sugerat standarde minime pentru serviciile aeroportoare de handling la sol. Care sunt aceste standarde minime? Acestea sunt armonizate cu regulile comune ale ICAO, care au mai fost adoptate și în trecut și uh, sigur că țin cont de siguranță, norme, sisteme de gestionare ale aeroportului și așa mai departe. Cam atât, domnule președinte, și aștept cu nerăbdare să ascult opiniile raportorilor din umbră și pe ale colegilor. Mulțumesc! Well, thank you very much for a very comprehensive... Mulțumesc foarte mult pentru un aviz foarte cuprinzător pe un subiect foarte tehnic, dar și foarte important pentru noi toți călătorii. Vom uh, asculta acum comentariile membrilor, ale raportorilor din umbră și cine mai dorește. Doamna Șaldemose e aici, nu știu dacă și domnul Mandel vrea să vorbească, domnul Rule este aici, domnul Bilen. Fielna cred că nu este aici. Și avem și o reprezentantă a Comisiei Europene de la Direcția Generală MOVE, care se ocupă de piața internă și aeroporturi, deci vom dori să o ascultăm și pe domnia sa. Haideți să ascultăm, deci, raportorii din umbră și începem cu doamna Șaldemose. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. E un dosar tehnic și prefer să mă exprim în daneză dacă e în regulă cu toată lumea. Mulțumesc încă o dată. Doresc să adresez mulțumiri și raportoarei. Avem aici un raport foarte bun. Sunt de acord cu unele din punctele menționate, nu cu toate. Sunt de acord, de exemplu, cu faptul că trebuie ca manipularea la sol să se îmbunătățească. Trebuie să aducem îmbunătățiri, desigur, prin amendamentele noastre. Sunt totuși de părere că ar trebui să modificăm puțin direcția, orientarea sau să venim cu câteva adăugiri. Concret, în raport este vorba despre îmbunătățirea uh, procedurii de alocare de contracte în aeroporturi. Dar, analizând în detaliu ce se întâmplă, văzând exact ce înseamnă uh, handlingul la sol pentru companiile aeriene și pentru pasageri, atunci s-ar putea ca obiectivul uh, ultim al unei mai bune funcționări să nu fie atins cu ceea ce se stipulează deocamdată în acest raport. Și pasagerii trebuie să întrezărească o plus valoare a manipulării la sol, mai ales când, dacă aceasta se liberalizează. Deci trebuie niște standarde minime cu privire la cât trebuie un pasager să aștepte bagajul până să înceapă să, până să aibă dreptul să depună o plângere. Astfel ne asigurăm că bagajul ajunge foarte repede. Și, desigur, trebuie să ținem cont și de companiile aeriene care trebuie să supraviețuiască în această sferă foarte competitivă a handlingului la sol. Uh, mi se pare că mai e loc de îmbunătățire în raport la acest capitol. Și mai sunt câteva propuneri în ceea ce privește măsurile de protecție pentru lucrători. E vorba de cei implicați în manipularea la sol. Cred că putem să venim cu câteva adăugiri, astfel încât să ne asigurăm de faptul că atunci când ai furnizor de servicii, nu se va ajunge la situația în care unii lucrători să nu se bucure de aceleași condiții de lucru, să nu se bucure de aceleași condiții de securitate și să existe prevederi lacunare în ceea ce privește uh, serviciile de sănătate oferite. Așadar, eu consider că trebuie să ne concentrăm pe faptul că liberalizarea trebuie să se soldeze cu o îmbunătățire atât pentru pasageri cât și pentru liniile aeriene. Mulțumesc foarte mult. Domnul Toin Manders are cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Eu port ochelari, așa că am noroc pentru că doar așa vă pot vedea de la această distanță. Antonia Pârvanova m-a rugat să intervin în numele domniei sale, așa că voi uh, citi comentariile ei. Uh, o felicită pe doamna raportor pentru calitatea muncii și pentru un raport comprehensiv și echilibrat. Noi, în calitate de grup politic, sprijinim uh, schimbările propuse, pentru că se deschide piața handlingului la sol, așa cum uh, se stipulează și în propunerea comisiei. Suntem de acord și cu schimbările care uh, vin pentru a îmbunătăți clauzele sociale. Doamna Pârvanova e de acord că trebuie să existe o actualizare a prevederilor existente pentru că sectorul transportului a uh, evoluat de când s-a adoptat directiva 96-67 Iar în ceea ce privește rolul utilizatorilor aeroporturilor, doamna Burvanova notează că e interesată de calitatea serviciilor de handling la sol, astfel încât clienții să fie satisfăcuți. Prin urmare, trebuie să ne gândim la uh, participarea activă a acestora în ceea ce privește selecționarea furnizorilor de servicii, pentru că trebuie uh, respectat un cod de conduită. De asemenea, niște standarde comune de calitate ar fi necesare pentru a ne asigura de faptul că uh, se acționează în interesul pasagerilor și că drepturile acestora sunt protejați. În nume propriu adaug că se pierd numeroase bagaje și ar fi foarte important să modernizăm uh, modul în care se uh, lipesc, uh, baga- se lipesc acele etichete pe bagaj, pentru că, practic, uh, e o problemă. Ai un sticker pe bagaj, un sticker pe boarding pass și mereu apar probleme. Doamna Râle are cuvântul. Mă refer la ce a spus domnul Mandes cu privire la pierderea bagajelor. După ce a venit această propunere din partea comisiei, uh, am uh, luat legătura cu aeroportul uh, regional Stuttgart, cu gestionarea aeroportului, precum și cu lucrătorii de la aeroport. Doamna Chepart a fost și ea de față. Și vreau să spun un lucru foarte clar. Ce lipsește din propunerea comisiei și e, acest e un lucru de care mie îmi pasă foarte mult, e uh, referirea la standardele de calitate. Ați spus uh, dumneavoastră ce e cu bagajele, dar e vorba și de securitate. Și cred că la noi, în Comisia pentru Protecția Consumatorilor, ar trebui ca aceste subiecte să joace un rol central. Discutând despre îmbunătățirea standardelor de calitate și uh, de securitate, e clar că trebuie să vedem care sunt condițiile de lucru impuse lucrătorilor. În ultimul timp, uh, condițiile de lucru s-au înrăutățit foarte mult. Eu sunt de opinie că dacă e să avem ă, liberalizare și dacă e ca aceasta să se soldeze cu înrăutățirea condițiilor de lucru, atunci e clar că vor ă, slăbi și standardele de calitate care vizează pe pasageri. De aceea sunt împotriva propunerii Comisiei. Slavă Domnului, ă, doamna raportor a venit cu câteva propuneri de îmbunătățire pe care eu le salut, dar nu schimbă cu nimic substanța, pentru că, de fapt, obiectivul ultim al acestei propuneri a Comisiei este îndreptarea într-o direcție greșită. Eu nu sunt de acord să se prescrie uh, deschiderea pieței pentru sub sub-antreprenori. Mi se pare problematic în acest sector, uh, mi se pare problematic mai ales că nu impunem niște standarde clare de calitate. Eu cred că condițiile pentru lucrători și pentru toți pasagerii se vor înrăutăți, precum, uh, deci practic va fi o rătățire pentru toată lumea. Vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt nu e adevărat că industria a fost pentru amendarea acestei directive. Există foarte multe aeroporturi și foarte mulți gestionari de aeroporturi care sunt împotrivă. Sindicatele sunt împotrivă și există și uh, numeroase voci împotrivă în parlamentele naționale. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bilan. Mulțumesc și eu. Am câteva cuvinte de spus în primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru pregătirea acestui proiect de aviz. Propunerea comisiei este foarte importantă pentru serviciile de handling la sol și reformarea lor, dar eu cred că comisia ar trebui să se axeze pe cum anume am putea să aducem valoare adăugată aici pentru călători. De exemplu, numărul minim de furnizori de servicii uh, pentru handling la sol, de exemplu transport de bagaje, e limitat. Se stipulează însă creșterea acestuia de la 2 la 3 furnizori și e vorba de, se- de servicii independente. Eu cred că ar fi un pas înainte să avem această creștere de la 2 la 3 furnizori de servicii de manipulare la sol. Uh, va fi o plus valoare pentru piața europeană. Eu nu cred că ar trebui să avem mai multe limitări când vine vorba despre operatorii de servicii la sol. Am putea să luăm în calcul chiar și un al patrulea furnizor de servicii pentru marile noduri aeroportoare care au anumite capacități. N-aș fi de acord cu următoarea idee dacă liberalizăm uh, servicii, că se spune că dacă liberalizăm uh, serviciile, anumiți agenți ar fi forțați să iasă de pe piață. Ba din potrivă, eu cred că liberalizarea va avea efecte pozitive nu doar pentru liniile aeriene, ci și pentru pasageri. Analizând uh, relația cu terțe state, vedem că în SUA și în Japonia acest sector este complet liberalizat. Și există multe aeroporturi unde se implementează deja o liberalizare în Europa. Nu vreau să intru în uh, detaliile ce țin de cei de la transporturi, dar e foarte clar că prețul plătit de liniile aeriene pentru serviciile de manipulare la sol variază foarte mult. Diferențele apar din cauza faptului că accesul pentru operatorii individuali este stipulat în mod diferit. Prin urmare, eu cred că la final prețul e tradus în uh, uh, taxa finală pe care o plătește consumatorul, pasagerul. Eu cred că prin liberalizare calitatea serviciilor va crește, în ciuda celor uh, spuse de cei care se opun propunerii. Și sunt de acord cu doamna raportor. E nevoie de standarde minime. Și uh, cred că astfel vom îmbunătăți uh, serviciile în termeni generali. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Gebhardt. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt de acord cu cele spuse de doamna Râle. Mi se pare o propunere problematică, sunt și eu împotriva ei, din principiu, pentru că nu aduce nicio valoare adăugată, nici pentru lucrători care, iată, în ultima vreme uh, suferă foarte mult din cauza uh, slăbirii condițiilor de angajare și din cauza normelor sociale uh, neconsolidate. Și, de asemenea, uh, vreau să vorbesc și din perspectiva consumatorilor. Dacă pe un aeroport uh, avem două, trei firme de furnizări de servicii, ba chiar patru în marile noduri aeroportoare, trebuie să ne gândim la uh, faptul că e nevoie de o infrastructură enormă pentru ca acești furnizori de servicii să-și întreprindă activitățile. E vorba de achiziționarea de aparate foarte scumpe care trebuie să fie uh, întreținute ca atare. E nevoie de loc pentru depozitarea acestora. Adesea acel loc nu există și de multe ori se pune problema unor costuri extrem de ridicate. Așa că Mă întreb ce se întâmplă dacă în loc de două aparate trebuie să fie pe un aeroport patru sau șase. Nu cred că asta înseamnă că prețul pentru consumatorii finali va scădea. Undeva trebuie să fie amortizate costurile adiționale. Și nu știu cum se va îmbunătăți calitatea serviciilor, pentru că dacă avem uh, uh, aparatură din partea mai uh, multor uh, întreprinderi uh, uh, care servesc diferite linii aeriene, cred că la final va fi haos total, pentru că unii vor prefera uh, să uh, coopereze doar cu anumite um, companii aeriene și va fi un haos în ceea ce privește recuperarea bagajelor, pentru că nu mai știe nimeni la ce bandă e ce bagaj și cine servește linia aeriană respectivă. Ideea este că uh, Într-adevăr, când discutăm despre alocarea contractelor, aceasta trebuie să fie făcută într-o manieră transparentă, dar eu nu cred că trebuie să o, o luăm pe această cale greșită care nu va duce nicăieri. Și apoi, e vorba și despre securitate. Dacă, din ce în ce mai, dacă numărul pasagerilor crește din ce în ce mai mult și dacă numărul subantreprenorilor uh, crește de asemenea, uh, Discutăm și despre modul în care uh, trebuie să fie, uh, trebuie să treacă prin filtre nu doar pasagerii, ci și uh, lucrătorii. Și din nou vom avea nevoie de mai mulți agenți de securitate. Și iarăși crește, numărul, crește uh, prețul. Sinceră să fiu, nu știu unde putem să facem economii astfel încât consumatorul să plătească un preț mai mic. Uh, mi se pare că procesul va fi unul netransparent, va fi unul vizibil mai scump, care nu va aduce plus valoare pentru nimeni. Mulțumesc. Denis, și tu ai apărut în încăpere. Dacă vrei să intervii, ești binevenit și apoi comisia. Denis, ai cuvântul. Veel dank, eh, Malcolm. En eh, eh, ik hoorde net nog het laatste deel van... Mulțumesc frumos, Malcolm. Uh, am auzit ultima parte a intervenției uh, doamnei Gebhardt și mi-a făcut plăcere pentru că sunt absolut de acord cu dumnea ei. Săptămâna trecută am fost la Saventem pentru a vedea cum funcționează lucrurile în, practic, în practică. Am vrut să văd care este situația pe aeroport și cum se întâmplă lucrurile cu companiile care funcționează acolo. Uh, am văzut că sunt două companii și uneori pot apărea probleme la nivelul serviciilor prestate chiar de aeroport. Așadar, nu mai putem avea încă un concurent, un al treilea. Și Zaventem înseamnă peste 5 milioane de pasageri pe an. Prin urmare, în aeroport nu este loc fizic pentru un al treilea prestator de servicii. Ar trebui să se investească în noi infrastructuri pentru bagaje pentru a putea um, pune în practică această propunere. De aceea cred eu că în practică lucrurile sunt adesea foarte diferite de aspectul teoretic. trebuie să vedem dacă în practică uh, o propunere aduce și o plusvaloare, iar eu sunt destul de sceptic în acest sens. Președintele, sunt foarte impresionat de cât de multe cercetări au făcut uh, colegii pe acest subiect. Doamna Rule, uh, domnul de Jong, doamna Gebhardt au vizitat aeroporturi, evident au și călătorit, dar oricum au arătat interes și este important să facem acest lucru. Dacă nu mai dorește altcineva să intervină, o să rog Comisia să uh, comenteze. După cum vedeți, uh, unii colegi sunt sceptici uh, în ceea ce privește avantajele propunerii și aici o să citez un aviz interesant al Parlamentului din Luxemburg. Am văzut în expunerea noastră de motive că, după părerea noastră, directiva actuală și-a atins obiectivele principale. Și parafrazez, numărul serviciilor de manipulare la sol a crescut, prețul a scăzut și, uh, potrivit companiilor aeriene, calitatea a crescut, și iar competitivitatea este una foarte bună. Iată așadar un punct de plecare. Nu am avut timp să analizăm în detaliu uh, studiul nostru de impact, dar poate puteți să faceți referire la observațiile uh, exprimate deja de colegi. Bună ziua, domnule președinte, domnule raportor, domnilor și uh, domnilor uh, deputați, doamnelor și domnilor. Mulțumesc că ați dat cuvântul Comisiei Europene și aș vrea să, felicit, să o felicit pe raportoare pentru eforturile sale de până în acest moment, eforturi care au în uh, vedere îmbunătățirea propunerii Comisiei uh, la fel cum încearcă și Consiliul în abordarea sa generală din 22 uh, martie, respectând totodată și um, acordând atenție echilibrelor care există, mai ales în ceea ce privește deschiderea pieței, garanțiile pentru lucrători și mai ales calitatea serviciilor pentru pasageri. Ne bucură totodată foarte mult faptul că Comisia dumneavoastră pentru piața internă și protecția consumatorilor s-a um, ocupat de acest dosar pentru că aveți o expertiză amplă în ceea ce privește piața internă, uh, chiar și dincolo de transport, și această directivă s-a aflat în nucleul creării pieței interne a aviației. cu 20 de ani în urmă exact, predecesorii noștri au creat piața internă a aviației, dând posibilitatea companiilor aeriene să se um, plieze pe nevoile pasagerilor și să deschidă noi rute fără limitare în ceea ce privește capacitatea sau frecvența. Dar dacă nu ar fi fost această directivă privind uh, serviciile de, uh, asist- de, de handling la sol, uh, rezultatul care se referă la marile aeroporturi, marile companii aeriene și toată această industrie, uh, acest rezultat pozitiv nu ar fi uh, fost atins. Această directivă a fost chiar de la început um, foarte atentă la o serie de factori. Serviciile de handling la sol au fost deschise pentru marea majoritate. Astăzi ele sunt deschise concurenței cu excepția a patru categorii. categorii uh, unde legislatorul european a hotărât să păstreze posibilitatea ca statul membru să limiteze concurența la doi. un asistent, un uh, uh, operator de handling la sol trebuie să fie independent de aeroport sau de compania uh, principală de acolo. La 16 ani după această propunere, noi uh, venim cu o propunere de revizuire a ei pentru a îmbunătăți eficiența și calitatea serviciilor. Eficiența asta înseamnă o mai mare alegere pentru companiile aeriene pentru aceste patru servicii limitate la concurență. Dar nu e vorba de o, alegere completă, o alegere totală. Aici intervine decizia statului membru și de aceea vrem să ne asigurăm că se păstrează și posibilitatea ca statul membru să ia decizia finală. Însă, noi solicităm ca pe marile aeroporturi, deci aeroporturile mari, uh, de peste 5 milioane de pasageri pe an, minim să nu fie 2, ci 3 Operator de handling la sol. Deci nu impunem o concurență totală, ci o alegere mai largă. Și pentru a relua ideea din dezbateri, este evident că dacă ar exista temeri în ceea ce privește spațiul care să pună în pericol uh, fie siguranța, fie securitatea, atunci statul membru poate solicita o scutire, fie astăzi, fie în viitor. Ne dorim totodată, dincolo de o deschidere mai mare pentru companiile aeriene și de o mai mare alegere pentru aeroporturi în ceea ce privește asistența și serviciile oferite, ne dorim așadar să creăm condiții de concurență mai corecte pentru diversi actori. La ora actuală există un număr de aeroporturi care au uh, filiale de um, Henley Glassol și sunt tentați să oferă un avantaj diviziei proprii de handling la sol în detrimentul companiilor independente care încearcă să penetreze această piață și să presteze servicii pentru companiile aeriene, oferind, bineînțeles, uh, cele mai bune uh, condiții și uh, cele mai reduse riscuri. Este așadar extrem de important ca pe baza uh, ceea ce ne-au spus factorii interesați și am primit peste 100 de contribuții în acest sens, să întărim condițiile de concurență pentru a obține eficiența serviciilor. În ceea ce privește calitatea, ne alăturăm observațiilor făcute vis-a-vis -vis de normele minime de calitate. Este un aspect extrem de important și Comisia Europeană propune fixarea de norme minime la nivel european. Astfel, de exemplu, performanță operațională, timp de așteptare pentru pasageri la check-in, timp de primire a bagajelor, primul bagaj sosit, uh, uh, pentru pasager și, de asemenea, ultimul bagaj sosit. Considerăm că problema acestor norme minime de calitate este extrem de importantă și trebuie să se fixeze o grilă la nivel european în care să definim tocmai aceste norme de calitate. La ora actuală suntem în dezacord cu Consiliul vis-a-vis -vis de această problemă, Consiliul considerând că acest lucru trebuie să se facă la nivelul fiecărui aeroport în parte, riscul fiind pentru noi să ne trezim cu un mozaic de criterii și eventual cu un nou obstacol pentru noi um, actori independenți care intră pe această piață, uh, o nouă piedică în fața capacităților de a presta serviciile. Dorim totodată să dăm um, posibilitatea statelor membre care doresc să-și consolideze garanțiile pentru lucrătorii din domeniul uh, handlingului la sol. Și de aceea, dispozițiile în ceea ce privește transferul personalului sunt extrem de importante. Dacă mâine un stat membru dorește să introducă dispoziții pentru ca personalul unei companii de handling la sol care iese de pe piață să fie preluat uh, de o altă societate care a câștigat volumul de muncă al celei care pleacă, acest lucru trebuie să fie posibil pentru statul membru și trebuie să existe o claritate juridică în această procedură, pentru că dacă nu apare riscul de probleme și apare riscul ca acest uh, transfer să se întâmple în detrimentul uh, lucrătorilor companiei de handling la sol. Avem și o serie de uh, remarci uh, tehnice vis-a-vis -vis de raportul uh, um, raportarei dumneavoastră și o să îi le transmitem direct uh, dumnea ei. Iar în încheiere aș vrea să mai vorbesc despre un aspect care este deosebit de important. Uh, problema subcontractării și a definirii uh, handlingului propriu. vă rog să aveți mare atenție la revizuirea definițiilor propuse de Comisia Europeană. Pentru că, dincolo de o definiție tehnică în ceea ce privește handlingul propriu sau în ceea ce privește subcontractarea, există mize veritabile, mize reale, cu un impact direct asupra diverselor aeroporturi comunitare, asupra concurenței uh, între aeroportul care are o filială de handling la sol, aeroport, uh, compania independentă și companiile aeriene. Prin urmare, aici ne alăturăm uh, amendamentelor depuse de raportoarea dumneavoastră, care sunt foarte prudente și pe bună dreptate în ceea ce privește problema handlingului la sol, handlingului propriu și subcontractării. Vă mulțumesc. Thank you very much uh, for uh, that extremely useful information. Mulțumim frumos pentru informațiile extrem de utile pe care le-ați prezentat. Cred că dezbaterea va continua atât în comisia noastră cât și în comisia de transporturi și va fi una foarte interesantă însă vom discuta despre standardele de performanță și ulterior în contextul drepturilor pasagerilor, unde avem o propunere din partea Comisiei de Transporturi pentru un raport de inițiativă. Mi se pare că există ceva intersectări, iar pe termen lung tehnologia se va dezvolta și trebuie să ne asigurăm că handlingul la sol Uh, și companiile responsabile vor investi în noi tehnologii pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor. Este un alt aspect pe care colegii mei sigur le, va, le vor lua în considerare. Doamna Galpelci, ați uh, incitat o discuție foarte animată. Vă rog să încheiați și apoi să discutăm și calendarul pentru amendamente. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Mai întâi mulțumesc tuturor pentru contribuție, raportorilor din umbră și membrilor comisiei noastre, pentru propunerile lor, pentru ideile formulate și Parlamentului din Luxemburg pentru scrisoarea pe care ne-au trimis-o pe acest subiect. Am impresia și înțeleg că este un subiect relevant pentru noi toți. avem uh, experiență de primă mână în acest subiect, pentru că cu toții suntem uh, foarte des uh, în aeroporturi și în avioane. Însă trebuie să ne distanțăm puțin de experiența personală. Oricum, când am primit uh, această temă, am încercat să mă distanțez și eu de subiect și să mă folosesc de experiența altora. De aceea am trimis 100 de chestionare uh, companiilor, aeroporturilor, sindicatelor și am încercat să țin seama de toate ideile și de propunerile lor care pot fi relevante pentru subiectul discutat. Desigur că există un uh, grad de incertitudine în aceste idei, dar am încercat pe cât posibil să intru în uh, profunzimea subiectului. Sunt de acord cu colegii care spun că serviciile de handling la sol nu sunt suficient de eficiente din cauza anumitor limitări. Sunt de acord și cu cei care au subliniat importanța securității, care vorbesc despre calitate și de despre drepturile consumatorilor. Posibilitățile mele însă au fost limitate. Având în vedere propunerea comisiei și pe baza experiențelor uh, pe care le-am uh, colectat, așadar nu am avut foarte multe posibilități de a depune amendamente, ținând seama de competența comisiei uh, noastre. De aceea am încercat să trec la reglajul fin, ca să spun așa, și să uh, Uh, mă limitez la elemente care se conformează cu cerințele despre care vorbeam mai devreme. Dați-mi voie să vă dau un mic exemplu. De exemplu, în procedurile de cerere de ofertă, tocmai pentru a asigura calitatea atât de importantă pentru noi toți, am uh, departajat serviciile pe 4-5 subgrupuri ca să le putem trata în uh, sectoare diferite, fiecare sector putând fi supus unei alte proceduri de cereri de ofertă. Astfel am putea crește calitatea și îmbunătăți eficiența prin uh, defalcarea acestor servicii pe grupuri diferite. Un alt lucru important este introducerea unor standarde minime. Sunt total de acord cu acest lucru și sper ca prestatorii de servicii să poată face față acestor uh, cerințe. Ne-a expirat timpul, după cum uh, îmi uh, faceți semn. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru propuneri uh, și reprezentantei comisiei pentru prezentarea sa. Sunt deschisă la dialog și la discuții în orice uh, formație, după cum am făcut-o și până acum și sper să putem uh, finaliza o propunere mulțumitoare pentru noi toți. Este un aviz la urma urmei și mingea nu este în terenul nostru în cele din urmă. Foarte bine, mulțumesc frumos. Cred că va exista foarte mult interes pe acest subiect și ne vom baza pe dumneavoastră să ne prezentați cazul în Comisia pentru Transport. Termenul pentru amendamente este 18 iunie, uh, prânz. Uh, le vom analiza în 9 uh, iulie și vom vota în 10, astfel încât Comisia de Transporturi va putea continua cu votul în septembrie. Iată așadar calendarul. Mulțumesc, doamnă Golpel, și tuturor celorlalți. Uh, Înainte de a trece mai departe la avizul profesorului Corea de Campos privind obligațiunile de stabilitate, aș dori să repet o comunicare făcută mai devreme când nu erau atât de mulți colegi în sală. Voiam să vă spun că am uh, hotărât să votăm două propuneri în prima lectură împreună în 21 iunie și nu astăzi, așa cum intenționaserăm inițial, pentru că trebuie să votăm și raportul domnului Bilan privind sistemul de informații al pieței interne. Știm că acum S-a încheiat trialogul, avem rezultatele și avem și o scrisoare oficială de la Consiliu privind poziția sa. Și am primit și răspunsul Consiliului privind propunerea de standardizare. Așadar, dorim să votăm pe 21 iunie. Atunci, de fapt, să vină cei doi raportori să prezinte Comisiei poziția de la conciliere și să o și adoptăm, cum spuneam. Mai avem, deci, încă două săptămâni să examinăm aceste propuneri. Și, de fapt, nu se amână din această cauză adoptarea oficială în plenară, pentru că oricum aceea era prevăzută pentru septembrie. Și ne așteaptă o mare sesiune de votare la uh, reuniunea noastră din iunie. Uh, o să vă confirm datele, o să vă spun exact, pentru că am lucrat foarte mult în ultimele luni și acum toate uh, ajung la maturitate în iunie și deci uh, Trebuie să vă asigurați că participați ca să puteți vota cu toții la propunerile acestea în iunie. Trecem acum la proiectul de aviz pentru Comisia ECON. E vorba de un raport din proprie inițiativă redactat de ei privind fezabilitatea introducerii obligațiunilor de stabilitate. Raportor pentru aviz este profesorul Corea de Campos și îi dau cuvântul cu mare plăcere după aceea, raportor din umbră, doamna, doamna Vahian, domnul Schmidt, doamna Rule, nu este aici, dar poate se întoarce, domnul Fox, ă, de fapt a transmis un răspuns pe care îl voi prezenta eu și vedem după aceea dacă mai este altcineva. Domnule profesor Corea de Campos, vă rog. Eu, președinte, eu crie cum s-a pur... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu voiam în primul rând să vă arăt care sunt limitele acestei lucrări, pentru că, de fapt, ideea este că nu propunem obligațiuni de stabilitate și le aprobăm, ci vorbim despre stabilitatea, despre fezabilitatea, mă scuzați, obligațiunilor de fezabilitate. Văd că o colegă cere cuvântul, domnule președinte. Uh, are you not getting any translation? Aveți o problemă cu traducerea, spune președintele. Da, da. Cred că nu ascultați dumneavoastră, dar eu v-am menționat pe lista vorbitorilor, pentru că sunteți raportori din umbră. Mă scuzați, spune domnul Corea de Campus, pentru că um, am crezut că e vreo problemă. Deci, după cum știți, de la um, grup, eu sunt pentru introducerea obligațiunilor de stabilitate. Principala problemă care afectează acum economia europeană derivă din creditele prea ușor de obținut și eh, la faptul că statele și companiile s-au finanțat prin credite după bula imobiliară din 2008. S-a propus, deci, această măsură ca eventuală soluție la uh, criza imobiliară din 2008 inițial. Noi încercăm să deblocăm unele din problemele cu care se confruntă companiile, însă uh, acest lucru presupune și ajutarea uh, întreprinderilor, mai ales a IMM-urilor, care depind de credite pentru a putea realiza investiții. Cartea verde e un bun punct de pornire. Comisia intenționează să desfășoare studii mai aprofundate și să analizeze și alte propuneri, de exemplu, propunerea Consiliului German al experților economici pe care comisarul Oli Ren a ridicat-o în slăvi recent. Trebuie să se continue analiza, să putem compara diversele propuneri aflate în discuție ca să vedem dacă uh, criticile ce au apărut la, în legătură cu obligațiunile de stabilitate sunt justificate sau nu. Comisia noastră se ocupă de drepturile consumatorilor și trebuie să vedem în ce măsură sunt protejate drepturile investitorilor, adică ale investitorilor care au la ora actuală obligațiuni suverane noile obligațiuni de stabilitate vor avea un statut uh, specific față de obligațiunile actuale și se poate considera că astfel se încalcă contractul emis emisiunii inițiale de obligațiuni. Trebuie să ne asigurăm că tranziția de la obligațiunile suverane la obligațiunile de stabilitate funcționează. Sigur că am putea să Uh, nu acordăm supremație obligațiunilor de stabilitate să fie pe același nivel cu obligațiunile suverane, dar este destul de complicat și trebuie să fim precauți. Trebuie să mai analizăm și alte subiecte. În primul rând să vedem dacă statele membre care nu uh, respectă aceste obligațiuni pot să uh, fie obiectul unor intervenții ale Comisiei Europene. Trebuie să ne asigurăm că există puteri de ingerință, să vedem uh, care sunt uh, exact competențele comisiei. S-a vorbit și despre veniturile fiscale și trebuie să fim foarte atenți pentru că acest subiect este foarte uh, delicat pe plan politic. Știți că sunt state care uh, beneficiază de măsuri de intervenție. Trebuie să ținem cont foarte clar de contextul politic și economic actual. Cerem condiții, trebuie să avem condiții bugetare foarte stricte înainte de a putea emite obligațiuni de stabilitate. De fapt, în ideea acestei propuneri este să rezolve problemele bugetare temporare cu care ne confruntăm actualmente, deci uh, trebuie să ținem cont de ele. Trebuie să ne gândim și dacă statele care beneficiază de măsuri de intervenție pot sau nu să uh, emită obligațiuni de stabilitate, pentru că s-ar putea să nu fie capabile să o facă din cauza condițiilor bugetare. Apoi trebuie să vedem care sunt organismele competente în caz de litigiu. Trebuie să definim dinainte mecanismele de apărare pentru investitori și sperăm că cei de la Comisie vor veni cu o propunere efectivă și e, corectă. Trebuie să sperăm că vom convinge și statele care nu sunt prea entuziasmate față de această idee. Sperăm ca Comisia să facă cele necesare ca să uh, se ajungă la o propunere bună. Mulțumesc, mulțumesc. Doamna Vahean este raportor din umbră, domnul Mandels, care îl reprezintă pe domnul Schmidt. Doamna Rule nu este momentan în sală, iar eu am o contribuție scrisă din partea domnului Fox pe care vă voi prezenta pe scurt. Vă rog, mai întâi, doamna Vahean. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului Coreira de Campos. Baza prezentată de comisie prin această carte verde reprezintă o bază de discuție pe care trebuie să lucrăm și putem să lucrăm în continuare. Nu cred că la ora actuală Cartea Verde acoperă toate aspectele esențiale în ceea ce privește efectele reale, impactul real asupra IMM-urilor prin aceste obligațiuni de stabilitate, dacă într-adevăr se va stabiliza piața sau nu. Uh, Există multe întrebări deschise, mai ales în ceea ce privește cadrul juridic, pentru că trebuie să vedem ce este implementabil, ce este realist și dacă într-adevăr e o măsură de intervenție utilă în uh, aceste vremuri de criză sau dacă nu cumva aceste obligațiuni de stabilitate nu fac altceva decât uh, contrarul, dacă într-adevăr duc la o coordonare sau nu. Ne interesează foarte mult uh, aceste întrebări care apar în urma raportului Comisiei cu privire la Cartea Verde, verde așa că, în ceea ce mă privește pe mine, mi se pare că această dezbatere e una foarte importantă, mai ales la Econ, pentru că sunt chestiuni care necesită clarificare, uh, astfel încât să eliminăm falsele așteptări și potențialele Uh, lacune legate de obligațiuni de stabilitate. Am primit mai multe informații de la comisie, mai multe opțiuni sunt avute acum în vedere, dar acestea sunt uh, foarte diferite. Pot fi evaluate într-o manieră foarte diferită. De exemplu, la opțiunea 1 avem uh, opțiunea cea mai radicală și cea mai riscantă, pentru că discutăm uh, despre modul în care pot fi transformate uh, euroobligațiunile în obligațiuni de stabilitate. Mie mi se pare că sectorul de finanțe nu promite neapărat că, într-adevăr, se poate opta pentru această opțiune. Pentru că nu știu dacă astfel vom reuși să câștigăm încrederea pieței în aceste obligațiuni. Opțiunea 2. Doar o parte din uh, obligațiuni uh, Uh, devin de stabilitate, există și o, o, posibilitate de a trata celelalte obligațiuni în mod diferit și de a reevalua ponderea lor. Din nou trebuie să ne gândim sub ce premisă e așa ceva fezabil și în termeni concreți cum anume putem să ajutăm statele astfel. Varianta 3 e una care nu necesită o discuție detaliată, fiindcă nu modifică neapărat status quo-ul și nu aduce cu sine neapărat o îmbunătățire, pentru că vor exista euroobligațiuni pentru fiecare stat în parte, astfel încât fiecare stat își asumă răspunderea 100% pentru acestea. Eu nu cred că piața financiară va reacționa pozitiv la o asemenea intervenție. Există foarte multe argumente care sunt pentru euroobligațiuni, dar sunt și împotriva euroobligațiunilor. Am discutat și despre uh, riscul uh, neplății riscul nealocării creditelor. Și cred că în continuare trebuie să vedem în ce măsură putem să implementăm o politică a asumării răspunderii în ceea ce privește acumularea de datorii. Cum anume putem să înlocuim un mecanism de piață printr-un mecanism birocratic? De asemenea, ne, ne axăm și pe necesitatea de a amenda tratatul mai ales în ceea ce privete deciziile importante care trebuie luate în statele membre, pentru că parțial e implicată Curtea Constituțională în unele state membre atunci când discutăm despre o acțiune comunitară în ceea ce privește tratamentul aplicat obligațiunilor și creditelor dintr-un uh, stat în, ceea ce privete îndatorarea. Proiectul de raport uh, depus de colegul nostru poate să fie completat pe aici pe acolo Cred că e util să facem asta. În acest sens vom depune amendamente și cred că până pe 12 iunie grupul meu politic va reacționa astfel încât să clarifice anumite aspecte. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Mulțumesc, doamnă Verheyen. Domnul Mandels. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze în numele domnului uh, Smith, care trebuie să participe la vot la Comisia Econ, așa se mai întâmplă pe aici prin Parlament. Și am să vă citesc câteva comentarii transmise de el. El vrea să-i mulțumească lui Antonio pentru raport, este un raport echilibrat și colegul nostru consideră că e necesar să se evalueze toate propunerile existente din Cartea Verde a Comisiei și uh, propunerea Consiliului German al Experților Economici. El dorește să sublinieze că există o condiție preexistentă pentru emisiunea comună și anume ca statele membre să-și reducă deficitele actuale și nivelul de îndatorare. Este nevoie de un cadru de consolidare fiscală, riscul moral de asemenea trebuie să fie analizat în mod adecvat pentru ca sistemul să poată să funcționeze corect, de asemenea Comisia trebuie să clarifice criteriile de intrare și de ieșire Uh, pe baza unor uh, condiții foarte clare de disciplină bugetară. Și în cele din urmă, domnul Smith uh, vine dintr-un stat european care nu este membru euro și care are o oarecare atitudine eurosceptică la ora actuală. Deci el consideră că trebuie să susținem Uniunea Europeană și euro și de aceea dorește să sublinieze că este necesar să se dezbată public argumentele pro și contra introducerii de, de obligațiuni comune și crede că trebuie să obținem susținerea publică înainte de a introduce aceste obligațiuni, pentru că oamenii se tem pentru viitor deocamdată și dacă se iau decizii aici la instituțiile de la Bruxelles, trebuie să informăm foarte bine pe cetățeni în legătură cu subiectele cu adevărat importante, cum este și acesta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori acum să vă transmit și reacția domnului Fox și apoi doamna Weider dorește să, vorbesc, să vorbească și ea și apoi vom da cuvântul din nou raportorului. Domnul Fox este și el dintr-un stat care nu este membru euro. Cu toate acestea, recunoaște faptul că stabilitatea zonei euro este importantă și pentru membrii zonei euro și pentru cei care nu sunt membri euro. Așadar, ideea de a introduce obligațiuni de stabilitate ar putea fi avută în vedere dacă uh, sunt bine analizate, însă domnul Fox are oarecare reținere în legătură cu anumite aspecte. Este sceptic mai ales în legătură cu o înlocuire de plină a obligațiunilor suverane de uh, aceste obligațiuni europene. Nu am să mai repet ce au spus alții. Uh, Domnul Corea de Campos s-a referit și la riscul moral și la faptul că s-ar putea să uh, derive de aici o reducere a disciplinei bugetare în statele membre și s-ar putea să fie doar un uh, tertip pentru a se muta de colo-colo datoria zonei euro. Evident, există implicații clare asupra suveranității uh, naționale, după cum au spus și domnul Corea de Campos și doamna Ferhaen. Trebuie, sigur, să uh, să aibă în vedere coordonarea bugetară și așa mai departe. Cu acestea aș vrea să vă spun că domnul Fox ține neapărat ca IMCO să-și exprime opiniile în această dezbatere. În acest context, uh, trebuie să vă amintiți că unele din subiectele menționate aici, mai ales finanțarea IMM-urilor, pot fi soluționate și prin alte instrumente. Sunt alte instrumente pentru finanțarea IMM-urilor pe care noi ar trebui să le susținem. De asemenea, accesul la piața unică, accesul la contractele de achiziții publice și implementarea directivei serviciilor sunt uh, chestiuni foarte importante pentru IMM-uri. Și trebuie să uh, ne concentrăm asupra agendei de creștere, pentru că este foarte important pentru piața unică să avem o Uh, astfel de agendă de creștere și semestrul european trebuie să fie utilizat alături de alte instrumente uh, de politici. Crede că IMCO poate avea contribuția foarte importantă de a aminti Comisiei Econ toate aceste lucruri și de a introduce poate în raport un comentariu referitor la contextul global în care s-a creat această propunere. Voi transmite o copie a acestei uh, prezentări din partea domnului Fox și profesorului Corea de Campos ca să țină cont de ea. Acum revin la rolul meu de președinte și vreau să văd cine mai dorește să ia cuvântul. Doamna Weiler întâi. Ja, vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Da, câteva dintre intervențiile ascultate m-au determinat să intervin pentru a vă atrage atenția asupra faptului că dezbaterea pe obligațiunile de stabilitate pe care o purtăm împreună cu colegii de la Econ a luat naștere pentru că piața a eșuat. Nu avem niciun fel de. Nu am mai avut, măscuați o piață financiară fezabilă și de aceea trebuie să intervenim. Sunt plăcut surprinsă de faptul că domnul Fox nu respinge din principiu uh, aceste modificări, ci se gândește exact cum le-am putea întreprinde. Și noi ne, le, ne gândim la asta. Faptul că noi cei din zona euro, faptul că cei care nu sunt din zona euro și faptul că cei care vor să fie în zona euro suntem cu toții responsabili de uh, stabilitatea uh, Uniunii Europene e un fapt uh, binevenit. Uh, cancelarul german a spus că la viitorul summit va propune să avem mai multă Europa în politica financiară, economică și monetară. Sună foarte bine, dar așteptăm uh, propunerile concrete. În al doilea rând, vreau să vă spun că eu sunt convinsă de faptul că vom avea un fel de obligațiuni. Se pune întrebarea cum vor ajunge acestea pe piață. De aceea e necesar să purtăm acum această dezbatere și mă întreb, Comisia competentă în fond, ECON, va avea o audiere sau a avut o audiere? De multe ori nu suntem la zi cu ceea ce fac comisiile paralele. Pentru noi ar fi foarte interesant să aflăm care sunt diferitele opțiuni de urmat, să le cântărim, astfel încât să vedem cum anume putem să intervenim în termeni concreți. Aveți uh, informații concrete cu privire la ce vrea Econ să facă în această privință? Mulțumesc! Okay, anyone else want to contribute? Mai dorește cineva să intervină? Știu că avem aici și reprezentanți ai comisiei, dar nu știu dacă doresc să ia cuvântul, probabil că nu. Deci am să-l rog atunci pe raportor să uh, tragă concluziile și să răspundă doamnei Weiler la întrebare. Muito obrigado, Sr. Presidente domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile foarte interesante în legătură cu acest subiect. Raportorul din umbră PPE a menționat un subiect foarte important aici, și anume cadrul juridic. Uh, ce posibilități și ce posibilități există ca această propunere să fie acceptabilă constituțional. Amintiți-vă că și în mai 2010 a apărut acest lucru când Banca Centrală Europeană a vorbit despre eventuale obligațiuni. Dacă interpretăm tratatul uh, stricto sensu, nu se poate, dar totuși s-a făcut acest lucru. Trebuie să fim conștienți de faptul că uh, această muncă este în continuă evoluție. Subiectul evoluează cel puțin în fiecare săptămână și progresează atât de repede încât uh, propunerea interesantă a Consiliului German al experților economici nici măcar nu a venit la timp ca să fie introdusă în plan, însă probabil că va fi cumva inclusă în următoarele faze ale procesului. Cred că cadrul juridic este într-adevăr foarte important. Colega de la PPE a menționat și opțiunea 3. Opțiunea 3 este probabil cea care se apropie cel mai mult de cadrul juridic actual, dar este și cea mai dificilă, pentru că în acest scenariu statele ar trebui să accepte să ofere garanții în aur și în alte venituri. Deocamdată nu cred că trebuie să re respingem niciuna dintre opțiuni, pentru că ne aflăm chiar la începutul procesului și învățăm constant tot mai multe pe acest subiect. Domnul Manders, vă rog să știți că ar fi trebuit să subliniez mai puternic un subiect în introducerea mea consolidarea bugetară. Nimic din ce am spus nu e posibil fără consolidare bugetară și cred că există consens în acest Parlament în legătură cu semestrul european. Și cred că aceste domenii sunt uh, ca și rezolvate. Ce mai putem face acum este să încercăm să uh, ne consolidăm realmente bugetele înainte de a trece într-un nou cadru juridic întreaga chestiune evoluează în fiecare zi mai mult. Tot timpul aflăm noi informații. Și eu am avut o surpriză plăcută când am auzit că domnul Fox este pentru această soluție. Dacă vă amintiți, acum doi ani și jumătate când a apărut inițial această idee, probabil că vă amintiți uh, că multe partide diferite, multe grupuri diferite au avut uh, poziții împotriva acestor uh, obligațiuni de stabilitate, cum se numesc acum, atunci se numeau euro-obligațiuni. A existat și uh, alternativa obligațiunilor de proiect, însă chiar și președintele comisiei noastre era împotrivă, însă acum este pentru și avem o propunere practică, o propunere de la care putem porni. Cred că s-au făcut progrese majore și suntem cu toții de acord că uh, dacă nu se soluționează problema stabilizării datoriei, nu vom reuși niciodată să finanțăm IMM-urile. Nu e vorba doar de statele care au acum probleme, nu numai ele vor intra în recesiune, ci chiar și statele stabile vor avea de suferit, statele care au un deficit comercial negativ. Cred că uh, știți că sunt state care încep deja să cunoască greutăți. Mai este un lucru aici pe care nu-l putem lăsa deoparte și anume trebuie să uh, oferim într-adevăr uh, uh, informațiile menționate de doamna Weiler. Sper că nu vă greșesc numele. Weiler este, nu-i așa? În orice caz, Barbara. Barbara uh, s-a referit la informațiile provenite din presă. Cancelara germană a spus că va face propuneri financiare pentru Europa, pentru o Europa financiară. Nu suntem experți aici în futurologie, dar sunt convinsă că aceste propuneri vor veni în viitor. Poate că nu se vor numi obligațiuni de stabilitate, poate se vor numi fond de salvare sau nu știu, altfel de fond. În orice caz, sunt convins că se pregătește așa ceva. Poate că va semăna cu propunerea Consiliului German al experților economici sau ceva în stilul acesta. Sunt convins că suntem pe calea cea bună în orice caz. E vorba de o chestiune de supraviețuire. În primul rând e un subiect financiar, dar este și un subiect economic pentru întregul nostru continent. Mulțumesc foarte bine. Sunteți mulțumită de răspuns? Yeah, uh, but what about Econ? Yeah. Da, dar ce facem cu Econ? Uh, tanto quanto sei, a Econ uh, não, não conheço ainda. Din câte știu eu, bine, nu știu care e poziția oficială la Econ în legătură cu acest subiect, însă au fost, uh, au avut loc dezbateri exhaustive în legătură cu acest subiect, deci cu siguranță că uh, s-au gândit foarte în detaliu la toate. Mulțumesc, doream să uh, mă asigur că am citat bine ce spunea domnul Fox, pentru că e de acord cu propunerea, dar a spus de fapt că trebuie să se analizeze suplimentar eventualele beneficii de a introduce obligațiuni de stabilitate pe lângă alte propuneri. Deci este o nuanță voiam să se țină cont și de aceasta. Nu vreau să... Vreau să mă asigur că am prezentat corect propunerea domnului Fox. Mulțumesc foarte mult tuturor. Calendarul, termenul de depunere a amendamentelor este 12 iunie la ora 12 și amendamentele vor fi discutate 9 iulie și adoptate în 10 iulie. Încă o dată 9 și 10 vor fi zile foarte pline, pentru că avem multe avize de adoptat înainte de vacanța de vară, iar calendarul la Econ, septembrie, în Comisia Econ. Bun, trecem acum la invitata noastră specială, punctul astăzi special de pe ordinea de zi. Am plăcerea de a ura bun venit doamne Jacqueline Minor, director pentru protecția consumatorilor în cadrul Comisiei Europene care uh, ne vizitează regulat, mulțumim mult și ei și uh, personalului său, pentru că sunt atât de disponibili când vine vorba de schimbul de informații care ne ajută în munca noastră. Cred că știți cu toții, am urmărit încă de la început uh, tabloul de bord al condițiilor pentru consumator, am ajuns acum la a șaptea variantă și ținem să fim informați în fiecare an. Acum, uh, varianta actuală se numește consumatorii acasă pe piața unică. Nu știu dacă aveți prezentări. Pregătiți fotocopii? Deci, minunatul nostru echipament nu funcționează? va trebui să plătiți pentru aceste fotocopii, se pare. Așa sunt minunile Parlamentului. Asta e. Vreau să rog pe Jackie să înceapă cu acest mic handicap de prezentare. Cred că ne vom descurca și după aceea vă voi invita să luați cuvântul. Va fi o sesiune deschisă. Cine mi-atrage atenția va primi cuvântul. Jackie, ai cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, and thank you for inviting us to... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că ne-ați invitat pentru a vă prezenta cel de-al șaptelea tablou de bord pentru consumatori europeni. La un moment dat uh, veți primi și uh, Uh, copii ale prezentării mele. Fără ele va fi puțin greu să mă urmăriți, dar vreau să menționez uh, tabelurile de corespondență din document. Aveți documentul în fața dumneavoastră? O să mă străduiesc. După cum bine știți, tabloul de bord al consumatorilor este un instrument prin care noi monitorizăm funcționarea pieței interne și a piețelor în general, din perspectiva consumatorilor. Pentru noi, tabloul de bord e un instrument cheie de a ține evidența. Noi credem că toate politicile ar trebui să se bazeze pe o evidență și pe date concrete și ar trebui să vedem ce înseamnă regulamentele de piață internă pentru consumatori. Practic, noi uh, facem sondaje în rândul consumatorilor pentru ca mai apoi să uh, includem în politicile noastre ideile obținute. Publicăm tablouri de bord de două ori pe an. O dată în toamnă, atunci analizăm 50 de piețe de consumatori, piețe de servicii, de bunuri și așa mai departe. Le analizăm ca încredere, comparabilitate și satisfacție generală astfel încât să putem identifica care sunt acele sectoare de piață performante și care nu uh, se ridică la nivelul așteptărilor și ar trebui să fie mai bine reglementate politic. Discutăm acum despre tabloul de bord de primăvară, care e uh, puțin diferit, fiindcă analizează diferite domenii de interes, în special două. În primul rând, analizăm condițiile care se oferă consumatorilor în statele membre. Mediul în care trăiesc consumatorii, mediul în care consumatorii fac achiziții în viața de zi cu zi, încrederea în autoritățile publice, în retaileri, dacă ei cred că produsele pe care le găsesc pe rafturile din supermarket sunt sigure sau nu. Iată, e, acesta e un sector pe care îl analizăm și asupra căreia să mă întorc. Celălalt se referă la uh, comerțul transfrontalier și online. Europenii chiar utilizează piața unică pentru a achiziționa bunuri și servicii dintr-o altă țară decât cea de reședință? Ne ajută așadar să monitorizăm integrarea pieței europene retail, mai ales în domeniul virtual. În primul rând, să vedem care sunt uh, condițiile oferite consumatorilor. ce părere au ei despre condițiile care uh, li se oferă în momentul în care achiziționează bunuri și servicii. Noi am uh, făcut un indice pentru condițiile consumatorilor. Vrem ca în timp să avem un set de date pe care să îl putem utiliza noi, dar și uh, Uh, decidenții politici naționali, organizațiile naționale și alte părți interesate pentru a determina impactul politicilor asupra bunăstării consumatorilor. Acum avem uh, deja o perioadă de trei ani în analiză, putem să vedem care este media europeană și evoluția ei, cum s-au modificat schimbările în diferitele state membre. Statele membre pot să uh, se compare cu cei mai buni sau pot să stabilească plafoane comparativ cu țara de care se simt mai apropiați din punct de vedere uh, din, mai apropiate din punct de vedere uh, geografic uh, și așa mai departe. Ne bazăm indicele pe sondaje pe care le întreprindem în rândul consumatorilor și a retailerilor. Avem 12 componente care se referă la calitatea regulamentului și la implementare. Dacă ați avea slide-ul în fața dumneavoastră, ați vedea cele 12 componente, dar le trec eu repede în revistă. Deci, satisfacția față de măsurile de protecție existente, prevalența uh, publicității înșelătoare și uh, publicitatea frauduloasă, Apoi, în ceea ce privește încrederea consumatorilor, vedem care este încrederea în autoritățile publice, încrederea uh, în uh, vânzători și furnizori, în retaileri. Vrem să vedem dacă ei cred că mediul antreprenorial răspunde nevoilor consumatorilor. Analizăm și încrederea în organizațiile consumatorilor. Ca un al treilea element, analizăm plângerile. Consumatorii simt că merită să depună o plângere. Mi se pare foarte important și cred că e un indicator bun pentru mediul în care trăiesc consumatorii. Uh, dacă apare o problemă și consumatorii simt că doar trebuie să dea din numeri, uh, să ridice din numeri și cam atât, atunci e clar că e o problemă. Și analizăm și gestionarea plângerilor, soluționarea disputelor și, nu în ultimul rând, uh, siguranța proiectelor. Siguranța produselor, mă scuzați. Per ansamblu avem vești bune pentru că, permiteți-mi să număr, șase din cele 12 componente uh, s-au îmbunătățit. Deci, uh, șase indicatori au crescut, trei au rămas la fel, alți trei au scăzut. Deci, doar în trei cazuri a existat o deteriorare a condițiilor oferite consumatorilor. Doi din cei indicatori pe roșu se referă la uh, siguranța produselor. Atât consumatorii cât și retailerii au impresia că uh, siguranța produselor a avut de suferit în ultimii ani. Apoi, analizând uh, indicele general, pe ansamblu avem vești bune. Uh, pentru că ne arată o vagă îmbunătățire a condițiilor oferite consumatorilor în majoritatea statelor membre. În 19 din cele 27 de state membre, lucrurile s-au îmbunătățit în ceea ce privește percepția consumatorilor și a retailerilor comparativ cu 2010. Practic, Asta se întâmplă după ce în anul 2009 a avut loc uh, un declin dramatic. Uh, toți, uh, indi, toți indicatorii au fost pe roșu, dar iată că încet, încet încrederea a început să crească. Anul acesta s-a mers în aceeași direcție, chit că mai încet. Statele membre care înregistrează cele mai mari îmbunătățiri și discutăm despre 6% pe o scară de 100, au fost Bulgaria, Belgia, Franța și Danemarca. Acestea sunt uh, țările unde s-au înregistrat îmbunătățiri semnificative ale condițiilor oferite consumatorilor. Evident, mai sunt uh, probleme de ordin economic și bugetar, prin urmare au existat efecte negative în anumite state membre. 4. Italia, Slovenia, Regatul Unit și Irlanda sunt țări afectate pentru că consumatorul percepe că mediul oferit uh, a avut de suferit și că s-a înrăutățit. În Polonia, Cipru, Portugalia și Slovacia lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Acesta este progresul din ultimul an. Și apoi, în termeni absoluți, eu cred că trebuie să spunem foarte clar că obiectivul tabloului de bord nu este acela de a stigmatiza. Și iată că a sosit și asistența tehnică. Mulțumesc mult! Uh, încă o dată, nu vrem să stigmatizăm nici un fel de stat membru, ci vrem să identificăm bunele practici, astfel încât la final să putem spune, iată care sunt țările care se descurcă bine și să vedem uh, ce putem învăța de la ele. Cele mai bune condiții sunt oferite în Luxemburg, Regatul Unit, Danemarca, Austria, Irlanda, Finlanda, Olanda, Belgia, Germania, Franța, Suedia, în această ordine. Dacă ați ascultat uh, cu atenție această listă, ați observat deja că sunt țări din uh, nordul și vestul Europei, vechi uh, membre ale Uniunii Europene. E clar că avem o diviziune nord-vest, sud-est. Întotdeauna cele mai bune condiții au fost găsite în statele din nordul și vestul Europei față de ceea ce se întâmplă în uh, statele membre din Sud și din Est. So, um, unfair commercial practices. Acum, vis-a-vis -vis de practicile comerciale neloiale, am întrebat și care este prevalența acestor practici. Și asta pentru că voiam să vedem dacă piețele funcționează așa cum trebuie sau dacă se um, recurge la practici neloiale. Este esențial atât pentru consumatori să fie protejate, protejați împotriva acestor practici, dar și pentru um, operatorii economici uh, corecți. Uh, ca uh, acei operatori care înșală consumatorii să fie eliminați de pe piață. Prin urmare, este îngrijorător faptul că în anul 2011 a existat o creștere în numărul de practici comerciale neloiale și uh, creșterea a fost percepută atât de consumatori cât și de retaileri. Consumatorii au fost întrebați dacă s-au confruntat cu practici uh, sau cu reclame uh, frauduloase sau înșelătoare uh, sau sau nesolicitate, iar retailerii au fost întrebați dacă uh, cunosc concurenți care folosesc asemenea practici, cum ar fi uh, publicitatea înșelătoare sau alte comunicări comerciale de aceeași uh, factură. Și răspunsul a fost același, o creștere a, percepută atât de consumatori cât și de retaileri. Evident, acesta reprezintă un motiv de îngrijorare pentru noi și subliniază nevoia de a insista în continuare și de a îmbunătăți punerea în aplicare a legislației, atât uh, la nivel public cât și mecanismele de soluționare. Apoi am analizat și încrederea consumatorilor. În ciuda faptului că oamenii s-au confruntat cu tot mai multe uh, practici neloiale, încrederea lor a crescut. Deci, deși au văzut că lucrurile sunt mai rele, satisfacția generală în ceea ce privește măsurile de protecție a consumatorilor și nivelul de încredere în diverse organisme, atât autorități publice cât și retailer și organizații ale consumatorilor, s-a îmbunătățit constant din 2008 încoace și continuă să se îmbunătățească. Așadar, încrederea în organizațiile consumatorilor și autoritățile publice a crescut cu 8 puncte procentuale, o valoare semnificativă. și încrederea în uh, vânzători și în furnizori a crescut cu 6 puncte procentuale. Iată așadar, uh, încrederea în piață și în măsurile protecției ale consumatorilor pare să fie semnificativă.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 Okay, I'll carry on. Apparently we're now, yes, we, we're on the way to find... O să continui, se pare că suntem pe cale să găsim și o soluție tehnică. Vorbeam așadar despre creșterea încrederii consumatorilor, dar creșterea totală ascunde diferențe enorme de la un stat membru la altul. se vede o scădere. 80% din consumatorii din Austria și Danemarca spun că au încredere în autoritățile publice, în organizațiile consumatorilor și în retaileri. La celălalt capăt al graficului avem din nou țări din Europa de Sud și de Est, Grecia, Bulgaria, Lituania și Slovacia, unde nivelul de încredere scade la 30%. Mai puțin de unul din trei consumatori simte că poate avea încredere că interesele și drepturile sale sunt uh, apărate în mod corect. Dacă ne uităm la tabloul de bord al consumatorilor disponibil online și uh, ca document, există fișe pentru fiecare stat membru în parte. Deci pentru fiecare stat membru uh, puteți vedea cum se descurcă la fiecare din aceste măsuri. Să trecem acum la siguranța uh, produselor. Spuneam că este unul din indicatorii care au devenit negativi. Și, din nou, interesant, uh, percepțiile consumatorilor coincid cu cele ale retailerilor. Deci, amândoi consideră că uh, s-a înregistrat o scădere a siguranței produselor de pe piața unică. Deși consumatorii sunt, puțin mai, sunt mai puțin optimiști decât uh, retailerii, mai îngrijorați decât retailerii. Cam jumătate din consumatorii din România și Grecia consideră că mm, un număr mare de produse sunt nesigure deci nu au încredere în siguranța produselor de pe piața lor. În timp ce în Finlanda, uh, țările de jos și Regatul Unit, cifra este de mai puțin de 10%. Iată un nou lucru pe care trebuie să îl analizăm atât analizând măsurile de sigur, supraveghere a pieței, cât și făcând uh, schimb de experiențe și de bune practici între statele membre ce fac bine autoritățile din țările de jos sau din Finlanda și nu fac uh, autoritățile din România sau din Grecia. E din nou și o problemă de resurse uh, dedicate siguranței uh, produc- uh, produselor și protecției consumatorilor. Iar în document găsiți detalii cu privire la bugetul alocat de fiecare stat membru acestor uh, sectoare. Am ținut seama și de dimensiunea pieței, astfel încât comparația este una directă între statele membre. Cred că aceste informații trebuie folosite cu atenție, fiindcă este foarte dificil ca statele membre să evalueze exact cât cheltuie pe supravegherea piețelor și asta fiindcă vorbim de o responsabilitate locală sau regională și de aceea datele sunt mai dificil de colectat. Vă reamintiți că acum vreun an și jumătate v-am prezentat un studiu privind capacitatea consumatorilor care arunca o lumină îngrijorătoare asupra abilității consumatorilor în ceea ce privește descifrarea informațiilor de pe etichetă, um, calcule și așa mai departe. Am pus asemenea întrebări și în tabloul de bord al condițiilor pentru consumatori și, din păcate, răspunsul nu este unul liniștitor. Consumatorii cred că știu drepturile, dar dacă îi pui să îți răspundă la întrebări clare privind dreptul de returnare a unui produs sau uh, la uh, dreptul de a primi uh, o compensație pentru banii, pentru un produs care se strică, uh, doar 13% dintre respondenți au putut răspunde corect la toate cele trei întrebări. Deci, deși oamenii cred că știu drepturile, în realitate adesea încurcă lucrurile și 12% nu au putut să răspundă la niciuna dintre întrebări corect. Rămâne așadar uh, o mare ambiguitate și confuzie în ceea ce privește drepturile pe care le au consumatorii din perspectiva lor. Pe de altă parte, retailerii spun că ei consideră că respectă um, drepturile consumatorilor. Cred că 98% dintre retaileri, atunci când au fost întrebați dacă respectă normele de protecție a consumatorilor, ne-au răspuns că da, lucru care nu ar trebui să fie foarte surprinzător. Însă apoi, dacă le pui întrebări detaliate privind obligațiile lor legale, juridice, încep să răspundă greșit. De exemplu, doar unul din trei din retailerii la distanță uh, cunoșteau care este uh, perioada uh, în care un produs poate fi returnat și doar unul din cinci cunoșteau perioada, perioada de garanție în care produs, consumatorii au dreptul să returneze produsul. Iată așadar, trebuie să fim atenți atunci când presupunem uh, că operatorii economici și retailerii au uh, înțelegere cu privire la normele uh, care se aplică pe piață. Înțelegere atât de bună pe cât pretind că au. Uh, cei care au primit deja o copie a slide-urilor pot să știe că am ajuns la slide-ul 11, în partea de sus a paginii 6. the next slide, slide 12. Trec acum la slide-ul 12, care se referă la probleme și reclamații. Un uh, consumator căruia îi se oferă capacitatea de a ști ce trebuie să facă nu își cunoaște neapărat drepturile, dar nici nu se teme să facă uh, o reclamație dacă nu îi se respectă drepturile și să solicite compensații. Este încurajator faptul că uh, numărul consumatorilor dispuși să uh, depună reclamații a crescut constant în ultimii ani. Și la graficul uh, din slide-ul 12 vedeți exact care este situația consumatorii sunt tot mai mulțumiți de felul în care sunt tratate reclamațiile lor de către retaileri. Iată așadar un indicator uh, al faptului că răspunsul retailerilor europeni și dorința lor de a uh, păstra loialitatea clienților și de a uh, face față reclamațiilor acestora în cel mai bun mod cu putință este una pozitivă. Un lucru uh, care trebuie avut în vedere este că dacă uh, nu primesc răspunsul dorit, jumătate dintre ei renunță. Asta înseamnă că există foarte multe uh, probleme ale consumatorilor care nu sunt soluționate sau nu sunt nici măcar abordate și o mare putere de uh, o mare putere financiară care ar putea fi folosită rămâne în prezent în buzunarele companiilor care nu uh, abordează temerile consumatorilor așa cum ar trebui să o facă. Al doilea element din uh, tabloul de bord se referă la integrarea uh, pieței europene a retailerilor. și știm că comisia dumneavoastră a fost preocupată de acest lucru de mulți ani încoace, iar uh, știrile sunt uh, împărțite. Piața internă uh, retail este departe de a fi complet integrată lucru care nu ar trebui să fie cu totul surprinzător. Um, consumatorii încă preferă să cumpere bunuri și servicii în propria țară, deși există o creștere lentă, dar constantă în achizițiile transfrontaliere. În 2011, cam unul din trei europeni au cumpărat bunuri sau servicii dintr-un alt stat european. Iar în ultimii 5 ani, asta înseamnă o creștere de 5 puncte procentuale. Deci lucrurile se mișcă foarte, foarte încet. Uh, cealaltă fațetă a monedei este că majoritatea retailerilor preferă încă să furnizeze doar clienților uh, domestici. Deci, uh, procentajul retailerilor care vând transfrontalier s-a schimbat foarte puțin din 2006 încoace. Doar cam unul din patru retaileri alege să facă vânzări la distanță către consumatorii din alte țări. Există din nou o diferență semnificativă între statele membre, după cum uh, v-ați aștepta, uh, statele membre poziționate geografic central în Uniunea Europeană sunt cele care uh, execută cele mai multe vânzări transfrontaliere, de exemplu Luxemburg, iar cele de la periferie uh, au cetățeni care cumpără mai puțin din alte state. Care sunt obstacolele? Consumatorii sunt, uh, au temeri cu privire la întreaga experiență, dacă vor primi bunurile, dacă vor avea defecte, ce se întâmplă dacă e ceva, ceva nu este în regulă, apoi problema securității sistemelor de plată. Retailerii sunt uh, îngrijorați cu privire la... Sunt la slide-ul 13, spune vorbitoarea. Retailers are worried about language. They're also Așadar, retailerii sunt îngrijorați în ceea ce privește uh, limba folosită și drepturile consumatorilor din statul membru în care vând. Comerțul electronic acesta a fost considerat întotdeauna un panaceu pentru integrarea pieței de retail, uh, el permițând mai multor operatori economici să Uh, intre pe piața internă și reducând uh, costurile tranzacțiilor și obstacolele uh, în fața consumatorilor care doresc să cumpere din alt stat membru. În prezent, comerțul electronic reprezintă un canal semnificativ de comerț. Per total, ușor peste 4 din 10 consumatori au cumpărat bunuri și servicii online în 2011. Deci creșterea este una constantă și destul de rapidă, general vorbind. Din nou apar diferențe semnificative în țările unde comerțul electronic este cel mai dezvoltat, Regatul Unit, Suedia, Danemarca, țările de jos și Luxemburg, unde avem cifre de 70% dintre consumatori care fac achiziții online și apoi ajungem la 6% în România. După cum vă așteptați, există o corelație uh, foarte strânsă între nivelul de shopping online și indicatorii de fond, precum ar fi uh, penetrarea internetului în bandă largă, pentru că acest tip de internet face diferența când vine vorba despre disponibilitatea clienților de a face cumpărături online. Comerțul uh, electronic se dezvoltă foarte puternic. Cred că uh, vom reuși să atingem um, obiectivul agendei digitale ca 50% dintre cetățeni să cumpere online până în 2015, însă există o mare diferență între comerțul electronic și comerțul transfrontalier. Graficul de sus din slide se referă la dezvoltarea generală a comerțului electronic deci cea albastră, cel albastru, uh, vânzătorii uh, domestici sunt cei roșii, iar cei uh, transfrontalieri e, sunt reprezentați de graficul galben. În timp ce graficul verde se referă la cineva care face cumpărături în exteriorul Uniunii Europene. Vedeți că este o diferență foarte mare între linii, între grafice. Și uh, este puțin probabil ca uh, obiectivul agendei digitale de 20% uh, de cumpărători care să cumpere din online din exteriorul Uniunii Europene să fie atins până în 2015 se spune că e păcat pentru că am avea foarte mult de câștigat în ceea ce privește um, diversitatea de alegeri, alegeri și prețurile reduse. Se spune că dacă comerțul electronic ar ajunge la obiectivul de 50% și am putea elimina barierele de pe piața unică, um, câștigul pentru bunăstarea consumatorilor ar ajunge undeva la 200 de miliarde de euro echivalent cu 1,7% din PIB-ul european, dar suntem departe de această situație deocamdată. Cred că e important să uh, întrebăm și cum utilizează cetățenii internetul, nu numai pentru a face cumpărături, ci și pentru a face cercetare. E important ca cei care preferă să cumpere produsele în magazine reale, uh, să se știe despre ei că petrec totuși mult timp pe internet înainte căutând cel mai bun produs, citind review-uri și așa mai departe. Încă o dată, dacă vă uitați la situația din diferitele state membre, puteți constata că e cam același tipar. Cumpărăturile transfrontaliere sunt mai importante în statele mai mici, nu e de mirare, pentru că statele care au o piață mică, în mod evident, au cetățeni care se vor orienta către cumpărăturile în străinătate. Statele care au o piață internă mare și matură online au și cetățeni satisfăcuți de oferta internă. În Regatul Unit, de exemplu, nivelul de cumpărături online este foarte ridicat și foarte puțini cetățeni britanici optează pentru cumpărăturile online din alt stat membru. Probabil pentru că sunt mulțumiți de produsele disponibile pe site-urile britanice. Putem compara situația cu cea din Malta și din Luxemburg, unde foarte adesea cetățenii consideră că trebuie să-și facă cumpărăturile de pe site-uri din alte state membre, pentru a obține cea mai bună ofertă. Puteți uh, vedea că la mijlocul graficului tendința este inversată, deci acolo nivelul de cumpărături transfrontaliere este mult mai mare decât nivelul de cumpărături interne. Mai departe, vă rog. Am întrebat cetățenii de ce nu sunt atrași de cumpărăturile online și de cumpărăturile transfrontaliere. Și au menționat anumite probleme. Am uh, întrebat de asemenea pe cei care au făcut cumpărături transfrontaliere care a fost rezultatul. Și constatăm că diferențele sunt foarte mici, însă rezultatul este oarecum mai bun pentru uh, comerțul online transfrontalier decât pentru cel intern. Deci, mai degrabă nu ai probleme dacă cumperi dintr-un stat membru extern decât dacă cumperi dintr-unul intern. Probabil că e neașteptată această constatare, probabil că unul din motive este că dacă faci o cumpărătură de pe un site dintr-un alt stat membru, probabil cumperi de pe un site al unei companii mari care are o reputație foarte bună, ceea ce poate explica uh, avantajul lejer al comerțului electronic transfrontalier. Încă un slide, aproape am terminat. Ce credem noi că trebuie să fie făcut pentru a ameliora integrarea pieței de retail? Comunicarea comerțului electronic din ianuarie menționează anumite acțiuni. Directiva drepturilor consumatorilor este implementată la ora actuală în statele membre. Știu că discutați activ despre propunerile de soluționare alternativă a litigilor și soluționare online a litigilor. Aveți de asemenea și propunerea privind legea comună europeană a vânzărilor, iar Comisia lucrează la un al doilea act al pieței unice, Single Market Act, care sperăm să rezolve anumite probleme. Mulțumesc foarte mult, îmi pare rău că am vorbit atât de mult, îmi pare rău pentru micile neajunsuri tehnice, însă uh, eu alături de colegii mei eh, responsabil de coordonarea tabloului de bord, vă stăm cu mare plăcere la dispoziție pentru eventualele întrebări. Mulțumesc foarte mult, Jackie! Într-adevăr, cred că am reușit să te urmărim foarte bine pentru că te-ai exprimat foarte clar și a fost foarte util. Am și primit eh, acum eh, slide-urile și am primit și copii ale tabloului de bord eu am urmărit prezentarea pe iPad și cred că și alții au făcut-o, deci uh, avem datele la dispoziție. Dragi colegi, sunt convins că aveți chestiuni de menționat. Doamna Pietikainen este prima pe lista vorbitorilor, apoi domnul Schwab. Mai dorește și altcineva să comenteze? Haideți să începem cu ei doi. Sirpa. Use that Oh, no, yeah, no, that's fine. I use that one. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte bună și foarte completă. Cred că ne-ați uh, prezentat foarte multe chestiuni interesante și vreau să mulțumesc în orice caz pentru toate activitățile pozitive desfășurate în acest domeniu, pentru munca pe care o realizați în favoarea consumatorilor. Eu aș dori să mă refer aici la trei subiecte privind viitoarele evoluții. O noțiune care nu trebuie comentată actualmente este următoarea. Eu nu sunt prea convinsă că legea comună europeană a vânzărilor în forma sa actuală va fi utilă pentru armonizare și pentru găsirea unor precondiții mai bune de protecția consumatorilor sau mai multă claritate. Cred că ar trebui să ținem cu toții cont de acest lucru, în primul rând. Apoi aș dori să aud comentarii legate de viitoarele inițiative și uh, despre rolul centrelor de consumatori. E vorba despre trei subiecte, cum vă spuneam. Aceste centre au acțiuni diferite în diferitele state membre, ceea ce explică unele dintre diferențe, dar nu toate diferențele rezultatelor uh, anchetei. Eu aș vrea să-mi spuneți cum pot fi consolidate aceste centre din perspectivă europeană, pe plan legislativ sau pe plan al resurselor. Apoi, uh, soluționarea alternativă a litigilor și soluționarea online a litigilor eu mă ocup de acest subiect de mult timp, poate că nu sunt obiectivă fiindcă vin din Finlanda și noi avem o uh, cultură foarte solidă în acest domeniu. Um, eu mă gândeam că poate centrele pentru consumatori ar putea să prezinte uh, să, de fapt să aibă un rol foarte important în organizarea de soluționare online și soluționare alternativă a litigiilor. În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, eu mă ocup de un aviz la ora actuală legat de acest subiect, de drepturile pasagerilor și am văzut uh, de la autoritățile de resort că cam o treime din plângerile consumatorilor sunt soluționate corect. Noi credem că aceste centre care ar trebui să răspundă la plângere ar trebui să fie consolidate. Poate să fie niște centre de soluționare alternativă a litigiilor. În orice caz, ar trebui să se facă ceva pentru aceste centre. Mulțumesc. Mulțumesc, Sirpa. Domnul Schwab. fost. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că am ajuns astăzi mai târziu la prezentare, dar am fost la Econ și am uh, votat directiva privind creditele ipotecare, unde noi am fost, uh, uh, unde am participat și noi cu aviz. Vreau să mă refer la aspectele pozitive ale barometrului E clar că există în continuare câteva rezerve în ceea ce privește uh, barometrul, dar eu cred că acesta conține data aceasta patru puncte extrem de relevante cu privire la rezultatele acestui uh, sondaj și ce putem să facem cu ele. În primul rând, barometrul confirmă faptul că inter- comerțul online uh, crește într-adevăr, dar în continuare e vorba de comerț online în plan național. Chit că, în cazul uh, uh, achiziționărilor transfrontaliere, beneficiile ar putea să fie foarte mari. E vorba de slide-ul 17. Trebuie să ne axăm mult mai mult pe îmbunătățirea condițiilor de livrare, pentru că mulți consumatori se tem că produsele vin târziu, că vin deteriorate sau că nu vin deloc. Uh, am discutat uh, și în ceea ce privește directiva pentru protecția consumatorilor, de care s-a ocupat doamna Gephardt și care tocmai a plecat. Um, livrarea e un uh, termen uh, decisiv. Și mă bucur foarte mult că avem acum o directivă pentru furnizarea, pentru livrarea de pachete, pentru că e important să avem un sistem unitar european în acest context. Sigur că nu vom, e important să avem și sisteme naționale dezvoltate, dar nu vom reuși să progresăm pe cât ne dorim dacă nu vom avea un sistem comunitar. Așa că e important să avem propuneri concrete cu privire la comerțul online. În al doilea rând, din nou consumatorii nu își cunosc drepturile suficient de bine și din acest motiv se ajunge la probleme. Uh, eu cred că ar trebui să, ca fiecare stat membru să integreze directivele pentru drepturile consumatorilor, pentru ca uh, cel puțin uh, un calup de drepturi să fie unul bine cunoscut de toți consumatorii. Ideea este că nu ne putem opri aici, trebuie să continuăm și e foarte clar că în, chiar și în sectoarele unde se propune armonizarea deplină, drepturile consumatorilor nu sunt implementate pe deplin. Și atunci mă întreb, ce păzește Comisia? Nu se poate ca un funcționar uh, la comisie să aibă succes doar atunci când vine cu directive de armonizare de plină. Important este ca la final să rezultatul ultim să fie implementarea, care să fie monitorizată de la început și până la sfârșit. Am făcut și o întrebare orală pe acest subiect. Mie nu mi se pare că e normal să se întâmple asta. La fel se întâmplă și în ceea ce privește directiva cu privire la practicile comerciale neloiale. De aceea mă bucur că se spune că la șapte ani după uh, ce a fost dată această directivă, mai sunt câteva rezerve pentru că în continuare consumatorii uh, se confruntă cu probleme în ceea ce privește practicile neloiale, chit că acestea sunt, prin armonizare de plină, interzise în plan comunitar. Mi se pare că Comisia se axează mult prea puțin pe implementare și se axează mult prea mult pe noi directive, care, da, sunt uh, necesare. Dar, uh, doamnă uh, Mayer, haideți să vedem ce se întâmplă acolo unde am propus armonizarea de plină. De ce nu e implementarea completă? Și de ce nu ajunge la consumatorii noștri? Aș putea să intru în foarte multe detalii, dar nu doresc să o fac acum. Consider doar că, prin prisma acestor rezultate, e foarte important ca uh, consumatorii să-și cunoască pe deplin drepturile, fiindcă deocamdată nu o fac. Și, domnule președinte, încă un comentariu la final. Eu cred că barometrul pentru consumatori are un avantaj față de celelalte Uh, metode de analiză a pieței unice. DigiSanco a început să facă uh, recomandări specifice pe fiecare țară, name and shame, dacă vreți, astfel încât uh, eurodeputații să știe foarte clar care este situația în propriul stat membru în momentul în care se, impli- se implementează directive pentru dreptul consumatorilor, se analizează percepția consumatorilor și așa mai departe, ca să știm exact ce nu funcționează în piața unică. Mi se pare foarte uh, pozitiv acest aspect. Sigur că nu e ușor să stabilești un tablou de bord pe astfel de date specifice, dar eu cred că această analiză țară pe țară e una utilă, așa că vă încurajez să faceți mai mult în acest sens, astfel încât încât atunci când va veni vorba despre analiza uh, evoluției implementării să putem să avem niște date concrete pe care să le putem colecta și pe care să ne bazăm. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Roitova are cuvântul. Eh, eh, Mulțumesc. Nu vreau să repet ce s-a spus până acum. Doar aș dori să subliniez câteva puncte și poate să mai și adaug câteva în plus. În primul rând, încrederea față de siguranța bunurilor și față de încrederea și încrederea, mă scuzați, față de drepturile garantate de lege. Acestea au legătură cu încrederea în funcționarea democrației în general, nu doar încrederea în funcționarea Uniunii Europene. Și aș dori să subliniez un anumit risc existent în anumite state membre, inclusiv în al meu. Este vorba despre subestimarea rolului protecției consumatorului. În anumite state există un întreg minister pentru protecția consumatorilor și în altele doar un singur funcționar se ocupă de acest dosar. Foarte adesea autoritățile nu cooperează între ele. În țara mea, sunt multe autorități de supraveghere care spun că nu e treaba lor să se ocupe de acest lucru și se referă și la alte instituții, la alte autorități, de exemplu, autoritatea veterinară, autoritatea de telecomunicații și așa mai departe. Rezultatul este că întregul sistem e foarte fragmentat. Și dacă nu există o campanie mare în mass media, totul este pur și simplu neglijat, tot ce ține de protecția consumatorului. Deci aș dori să îi rog pe reprezentanții comisiei să verifice cum anume și în ce măsură statele membre iau în serios această situație mai ales statele care nu uh, au un rezultat foarte bun pe tabloul de bord cum abordează aceste state protecția consumatorului și mai ales um, în ce măsură se străduiesc să garanteze o mai bună coordonare și o mai bună cooperare între diversele autorități de supraveghere și cum realizează armonizările. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Aș avea și eu câteva lucruri de spus. În primul rând, aici ni s-au prezentat foarte multe date. Jackie a subliniat câteva aspecte esențiale. Eu am remarcat că sunt foarte multe date disponibile referitoare la aplicare și la bugete. Poate că data viitoare, ca să-i răspundem uh, colegului nostru, lui Andreas, uh, le puteam, le-am putea discuta, pentru că ne-ar ajuta în munca noastră, mai ales în legătură cu practicile comerciale neloiale. Știu că aveți uh, foarte multe de spus în acest domeniu. În al doilea rând, aș dori să mă refer la ce spunea doamna în privind instrumentele la care lucrăm noi deocamdată. Eu am fost frapat de niște chestiuni ce țin de ce, ce preocupă consumatorii atunci când fac achiziții online. Sunt chestiuni de bază, cele mai simple, întârzi, întârzieri la livrare, lipsa completă a livrării, livrarea unui alt produs decât cel care a fost cerat, cerut, toate acestea sunt uh, lucruri care subminează încrederea consumatorului în achizițiile online și e greu, de fapt, să acționez când cetățenii au 28 de regimuri cu care se confruntă și care nu sunt armonizate. Cred că DigiMart a făcut o treabă foarte bună în prezentarea acestor date și ne-am ocupat uh, și noi, într-adevăr, de acest subiect uh, al vânzărilor și am avut o discuție foarte interesantă privind analiza de impact. Și mie mi s-a părut că sunt foarte multe date disponibile acum care sunt mult mai recente decât analiza de impact a uh, legislației privind uh, vânzările comune europene legislației comune europene privind vânzările. Cred că ar fi foarte bine să ne puneți la dispoziție aceste materiale recente și să discutăm împreună unele din subiecte. Și de fapt ce vreau să spun în al doilea rând se leagă de acest lucru, pentru că mă uimește ce ați spus aici despre protecția consumatorului și de asemenea despre cunoștințele uh, consumatorilor și ale uh, retailerilor în legătură cu drepturile pe care le au mi se pare că există o legătură destul de slabă între cu încrederea în sistem și cunoașterea drepturilor. Luxemburg și Regatul Unit se află în uh, fruntea listei uh, de încredere a consumatorilor și apoi uh, Danemarca e pe locul 3, dar Danemarca e pe locul printre primele locuri la cunoștințe, iar Luxemburg și Regatul Unit pe ultimele locuri. Cred că aici se vede cum sunt tratați consumatorii la nivel de politici. Discutăm foarte mult despre drepturile consumatorilor și despre legea comună privind vânzările, însă esențial e de fapt ca consumatorii să primească produsele la timp și să primească exact ce au comandat. Mai mult, acest, acest lucru afectează și încrederea consumatorilor în uh, achizițiile online și în siguranța produselor, pentru că uh, se pare că există o legătură mai mare între siguranța produselor și încrederea față de sistemul care se ocupă de siguranța produselor. Noi discutăm atât de mult despre drepturile consumatorilor, avem încă o propunere acum care va urma privind uh, legea comună europeană a vânzărilor și, de fapt, dacă ne gândim mai bine, probabil că dacă am ameliorat sistemul de furnizare, consumatorii ar fi mai mulțumiți decât uh, dacă ameliorăm cele 28 de regimuri. Mulțumesc! Am să încerc să răspund la cât mai multe comentarii cu putință. În primul rând, doamna Pietikainen s-a referit la centrele europene ale consumatorilor. Pănuiesc că vă referiți direct la Centrul European pentru Consumatori și nu la agențiile pentru consumatori la modul general. După cum probabil știți, în programul pentru consumatori, programul de finanțare pentru următoarea perioadă de cadru financiar multianual din 2014 încolo, am, avem reguli modificate pentru susținerea centrelor europene pentru consumatori, ca să le finanțăm mai mult. Deocamdată finanțarea se împarte 50-50% între noi și statul membru și dorim să avem uh, din 2014 o contribuție a Comisiei de 70%. Sperăm că statele membre nu vor reduce suma plătită de ele și că, în consecință, bugetul total va crește pentru centrele europene de consumatori. Sunt de acord cu dumneavoastră, cele mai bune centre europene pentru consumatori au o funcție foarte utilă, pentru că generează încredere în vânzările transfrontaliere și în piața internă. Ele nu răspund doar la uh, solicitările de informații, nu se ocupă doar la plângeri, doar de plângeri. Cel mai bun, de exemplu cel din Belgia, e foarte proactiv pentru că informează consumatorii în legătură cu posibilitățile pe care le au la dispoziție pe piața internă. Și noi am dorit ca mai multe centre europene pentru consumatori să urmeze exemplul acesta. Noi facem eforturi să uh, răspândim cele mai bune practici în rețea. În ceea ce privește rolul uh, Uh, centrelor europene pentru consumatori în soluționarea alternativă și online a litigilor, noi suntem cât se poate de deschiși în această privință. Se uh, dezbate acum raportul doamnei Turunen privind platforma online de soluționare a litigilor, iar în ceea ce privește implicarea centrelor europene pentru consumatori, noi suntem gata să, li, să le acordăm un rol mai important. Știm că cazurile ce nu pot fi rezolvate de centrele europene pentru consumatori prin propriile lor canale, fie că e vorba de asistență pentru consumatori, fie pentru retaileri, știm că în acele cazuri ele găsesc entități de soluționare alternativă a litigilor doar în 10% din cazuri. Așadar, deci doar unul din 10 cazuri care ar face obiectul unei soluționări alternative își și găsește această soluționare. Suntem convinși că vor fi propuneri de ameliorare a situației. În orice caz, trebuie să pornim de la experiența existentă a centrelor pentru consumatori. În legătură cu drepturile pasagerilor, aveți dreptate în modul în care interpretați datele. An după an, în domeniul transporturilor apar cele mai multe plângeri către centrele europene pentru consumatori, pentru că transportul este un sector problematic. Nu e vorba doar de drepturile pasagerilor aerieni, E vorba și de bagajele pierdute, ceea ce nu intră în regulamentul european. Lucrăm uh, în strânsă colaborare cu colegii de la DigiMove ca să ne asigurăm că informațiile necesare sunt diseminate prin rețelele de centre europene pentru consumatori. De asemenea, încercăm să apropiem mai mult aceste centre de organismele naționale de implementare în uh, cadrul regulamentului uh, respectiv și, ca să știți, în 4 iulie anul acesta, data aleasă la întâmplare, va avea loc uh, Ziua Europeană a Pasagerilor Aerieni și vor fi manifestări în, manifest- în aeroporturile principale din statele europene, acolo centrele europene pentru consumatori, în colaborare cu aeroporturile și cu autoritățile locale de implementare, vor uh, disemina uh, informații privind drepturile pasagerilor. Deci, ați vorbit despre Zaventem, vor fi acolo persoane pe teren care vor informa direct pasagerii. În legătură cu ce a spus domnul Schwab, sunt întru totul de acord cu uh, dumneavoastră. Vorbim despre retailer, nu neapărat aici, ci în contextul altor studii efectuate de noi. Unele din motivele menționate pentru lipsa vânzărilor transfrontaliere era Uh, că se consideră că nu au instrumentele necesare pentru a garanta și un serviciu după vânzare, post-vânzare. Uneori din cauza că serviciile poștale nu sunt suficient de bune în anumite state, de aceea uh, retailerii preferă să nu intre pe piață deloc decât să intre și să ofere servicii proaste. Deci e clar că uh, livrarea pachetelor e un subiect foarte important aici și colaborăm cu colegii de la Digimart care se ocupă de acest subiect. Uh, Cunoașterea drepturilor, într-adevăr, ne îngrijorează, dar voi reveni la ce a spus domnul președinte și eu la sfârșit. Anul viitor vom colabora cu colegii de la Direcția Generală Justiție pentru a desfășura mai multe campanii. Cred că informațiile din tablou de bord sunt foarte importante pentru că s-ar putea să riscăm să acționăm diferit. Noi nu trebuie să ne concentrăm în statele unde drepturile consumatorilor sunt foarte puternic implementate, ci în cele unde există deficiențe. În legătură cu armonizarea de plină, ce am făcut noi până acum? Am lucrat cu rețeaua europeană de protecție a consumatorilor. Este o rețea care reunește toate autoritățile publice de implementare. Și am încercat să obținem o interpretare mult mai uh, omogenă a legislației, pornind de la schimb de bune practici, de la termeni contractuali, de la directiva privind protecția consumatorilor. Trebuie să vedem cum vom trata toate aceste subiecte. Avem ateliere în legătură cu anumite subiecte de, privind practicile neloiale, ca să se facă schimb de informații privind detectarea acestora, privind investigarea lor, privind urmărirea vinovaților. Este un subiect important, într-adevăr, și trebuie să mai lucrăm la el. Tana Roitova a vorbit despre încrederea în funcționarea pieței. considerând că aceasta face parte integrantă din întreaga funcționare a democrației în anumite state. Suntem de acord cu dumneavoastră. Fragmentarea între diferitele organisme, într-adevăr, este una dintre probleme. Unele state au reușit să o depășească. Dacă vă uitați la cazul țărilor de jos, acolo se va crea un, o super autoritate de reglementare pentru telecom, concurență, consumator, energie și apă, cred, uh, deci, pur și simplu, acolo se reunesc toate aceste funcții într-o singură instituție. Unul din lucrurile făcute de noi în cadrul rețelei de politici pentru consumatori, adică rețeaua ministerelor, este un schimb de informații, un schimb de experiență. Să vedem dacă funcționează reunirea tuturor acestor autorități sau dacă există alte moduri de a le coordona. De asemenea, noi lucrăm și cu Organizația Europeană a Consumatorilor, privind consumatorii din statele din Europa de Sud, Est și din Europa Centrală. O mișcare a consumatorilor nu se creează peste noapte. Știți cu toții de ce în nord-vest situația e cea mai bună, pentru că acolo mișcările consumatorilor au început acum 50, 60, chiar 70 de ani, iar în alte state sunt încă la început. Cred că trebuie să continuăm să convingem autoritățile publice și decidenții politici că o voce puternică a consumatorilor e un lucru bun pentru afaceri și nu un lucru rău. Pentru că dacă există consumatori puternici, practic concurența sporește. Iar consumatorii răspund foarte rapid, ca și întreprinderile, la cererile pieței. În cele din urmă, în legătură cu ce a spus președintele, în legătură cu implementarea, într-adevăr, cred că trebuie să fim precauți aici, să știți, pentru că statele membre au avut probleme în uh, realizarea acestor prevederi și nu știm dacă sunt exhaustive, dar sunt în orice caz cei mai buni indicatori pe care avem până acum. Legătura dintre modul în care își cunosc consumatorii drepturile și încrederea lor globală. Sigur că am putea să facem mult mai multe legături, dacă doriți, v-am putea prezenta foarte multe, pentru noi e ușor. Dar cred că este interesant să vedem că piețele unde consumatorii se simt cel mai în largul lor, cel mai în siguranță, cel mai bine protejați, nu sunt neapărat și piețele unde consumatorii își cunosc în detaliu drepturile. Cred că alți factori sunt mai relevanți. Poate că încrederea ar trebui să joace un rol mai important decât cunoașterea drepturilor. Dacă un consumator crede că retailerul îl va trata bine și va respecta drepturile, nici nu mai trebuie să-și cunoască drepturile. Dacă există suficientă presiune a concurenței pe piață, atunci consumatorul își face mai puține griji să afle exact ce drepturi are. Cred că putem uh, face investigații în acest sens în orice caz. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați prezentat aceste informații. Mai este un alt aspect despre care nu am discutat, dar care e foarte interesant pentru noi, dat fiindcă ne ocupăm acum uh, și de uh, uh, drepturile consumatorilor. Este vorba de susținerea din partea organizațiilor de consumatori și mă interesează faptul că încrederea în organizațiile de consumatori este probabil uh, foarte bine corelată cu condițiile generale ale consumatorilor. Cred că trebuie să se facă aceste legături. Uh, nu ați răspuns uh, la ce am spus eu în legătură cu uh, legea comună a vânzărilor și înțeleg că n-ați răspuns, dar eu cred că subiectele menționate în analiza de impact ar trebui completate ca să avem o imagine mai bună și ar trebui să se facă presiuni uh, asupra colegilor de la Direcția Generală de Justiție. Noi chiar am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 decidem cine va aborda problema drepturilor pasagerilor pe viitor. Eu mă gândesc, eu gândesc în felul următor. Drepturile pasagerilor sunt parte a drepturilor consumatorilor și eu cred că mai ales uh, atunci când ne vom confrunta cu probleme în uh, cazul acestora, dat fiind că avem această singură directivă pentru drepturile consumatorilor, uh, să fim noi, cei de la Comisia IMCO, cei care ne ocupăm de drepturile pasagerilor. E nevoie însă de gândire politică în acest sens, astfel încât uh, acești pași uh, să fie întreprinși. Am discutat cu raportorii din umbră deja și am spus că o să invocăm competențele conferite prin uh, regulamentul 50, din, prin aliatul 50 din regulamentul de procedură. Există mari lacune între statele membre, între diferitele modalități, eh, mijloace de transport, mai ales când e vorba de transportul transfrontalier, în ceea ce privește protecția drepturilor pasagerilor. De aceea, este important să avem un singur regulament care să conțină toate prevederile necesare și principiile legate de protecția uh, Uh, pasagerilor, astfel încât să eliminăm lacunele și inconsistențele și să avem norme egale implementate în toate domeniile transportului, inclusiv în transportul transfrontalier. E vorba, desigur, de cele 10 drepturi ale pasagerilor identificate de comisie. Acestea trebuie să fie respectate pe deplin în toate formele lor în statele membre. Apare, desigur, și problema asistenței, nediscriminării și altele. Quoted earlier on, a third of the uh, complaints to the European Și apoi, uh, discutând despre uh, plângerile pasagerilor și modul colectării acestora, vedem că iarăși acesta e un subiect necesar a fi tratat. Toate informațiile necesare trebuie să fie oferite pasagerilor înainte de achiziționarea biletului de călătorie. Uh, de asemenea, trebuie să fie informați cu privire la drepturile lor și în timpul călătoriei. Pe viitor, trebuie să luăm în calcul multimodalitatea. Știm că cele mai mari probleme apar în momentul în care se apelează la diferite mijloace de transport – Adică, pentru a ajunge la destinație, ei uh, mai întâi trenul, apoi avionul, apoi autobuzul și asta uh, pe teritoriul a mai multor state membre. Și atunci se pune întrebarea, cine oferă garanții cu privire la drepturile pasagerilor și de ce fel de activitate e nevoie pentru a asigura o implementare lină a drepturilor uh, pasagerilor peste tot în Europa. Centrele pentru protecția consumatorilor ar putea interveni, dar trebuie să vedem cum. Se pune întrebarea dacă să dezvoltăm sau nu câteva instrumente europene pentru a asigura multimodalitatea. E foarte greu să lăsăm uh, totul uh, pe seama centrelor uh, pentru drepturile pasagerilor. Practic, cu cât călătorim mai mult, cu atât vrem o piață internă mai mult și cu atât vrem să ne bucurăm mai din plin de libera circulație. E clar că trebuie să abordăm acest dosar dificil. de exemplu, putem avea uh, o singură pagină de internet www.travel.eu care să ne ajute în acest sens. Transportatorii ar trebui să aibă un operator uh, la fiecare terminal și un help desk. Am adresat o întrebare comisiei. Cum putem să facilităm în cazul multimodalității problema operatorului care se va ocupa la fața locului de pasager. Și apoi, avem și problema pasagerilor cu dizabilități și cu mobilitate redusă. Există oameni cu dizabilități, există vârstnici care vor să călătorească din ce în ce mai, devine din ce în ce mai dificil să-i asistăm, mai ales când vine vorba despre multimodalitate. Gândiți-vă că oamenii uh, cu dizabilități au nevoie de asistență specială pe tot parcursul călătoriei, indiferent de mijlocul de transport ales Mie mi se pare că ar trebui să găsim uh, niște mm, instrumente paneuropene, astfel încât să facem un schimb de bune practici pentru cele mai bune uh, instrumente de oferit uh, pasagerilor cu dizabilități, astfel încât aceștia să ajungă cu bine la destinație. Pe viitor, va trebui să discutăm și despre pachetele de călătorii cumpărate, despre uh, maniera în care se depun plângeri, indiferent de natura lor, sigur, luând în vedere și având în vedere și posibilitatea de a depune amendamente. Mulțumim mult, doamnă Pietikainen. Domnul Manders e presat de timp. Doamnă Head, vă deranjează dacă îi acordăm întietate domnului Manders de data aceasta? Doamna Head vă cedează poziția. Mulțumesc. Am o dezbatere la radio în 5 minute, așa că o să citesc din nou uh, comentariile doamnei Pârvanova. Vă mulțumește, doamnă Pietikainen, pentru proiectul de aviz prezentat. Doamna Pârvanova e foarte încântată uh, de ideile prezentate de dumneavoastră în ceea ce privește drepturile pasagerilor uh, în timpul zborului, pentru că doamna Părvanova s-a ocupat de acest dosar, subliniază în special faptul că trebuie garantată transparența prețului, mai ales în ceea ce privește taxele, aerie, taxele aer, aeriene. Există adesea la, uh, taxe ascunse în momentul în care achiziționezi un uh, bilet de călătorie. De exemplu, e ascunsă taxa pentru um, plata cu cardul de credit. E nevoie să adoptăm uh, măsuri pentru a proteja pe pasageri împotriva unor practici contractuale abuzive. Doamna Pârvanova notează și nevoia de a îi proteja pe acei pasageri care își cumpără locul, mai ales în ceea ce privește pachetele vândute. Să vedem uh, ce se întâmplă dacă o companie e falimentară, cum uh, sunt respectate dreptele pasagerilor ce și-au cumpărat deja un bilet. Nu în ultimul rând, doamna Pârvanova sublinează că drepturile pasagerilor sunt un lucru esențial. E vorba totuși de niște drepturi ale consumatorilor și de aceea ea consideră că rolul comisiei noastre trebuie să fie unul activ în revizuirea regulamentului în cauză, pentru că, la urma urmei, e vorba de consumatorii noștri. Cam atât uh, din partea mea, am să vă părăsesc acum. Mulțumesc! Îmi pare rău că nu putem asista la dezbaterea dintre dumneavoastră și domnul De Jong. Uh, am mai asistat în câteva rânduri și a fost foarte interesant. Doamna Het. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnei raportor, vreau să-i mulțumesc pentru buna cooperare în, din timpul uh, producerii acestui uh, proiect de aviz. E un document bun, chit că voi depune câteva amendamente pe care le veți primi la timp. Sunt de acord cu raportorul, cu raportoarea în ceea ce privește faptul că drepturile pasagerilor sunt drepturi ale consumatorilor. Eu cred că președintele ar trebui să aibă în vedere acest lucru, mai ales dacă e să ne confruntăm pe viitor cu acest uh, dosar. E nevoie ca răspunderea să fie partajată. Comisia IMCO trebuie să fie implicată pentru că e o chestiune ce intră sub egida drepturilor consumatorilor. E salutar faptul că se discută despre acest subiect. În calitate de eurodeputați, călătorim uh, foarte des, uh, traversăm Europa de câteva ori pe săptămână, iar eu adesea am uh, problemă cu zborurile fie întârziate, fie anulate. Călătoresc și cu trenul între Danemarca și Suedia foarte des și adesea mă confrunt cu situații problematice pentru că e vorba de transport transfrontalier și apar dificultăți. Voi depune, după cum am anunțat deja, câteva amendamente pentru a adăugi uh, acest uh, proiect de aviz. Eu uh, cred că trebuie să facem tot posibilul pentru ca toți consumatorii să aibă acces la un set uh, minim de reguli ferme. Avem nevoie de reguli minime respectate, astfel încât drepturile pasagerilor să fie garantate. Uh, se, va, se vor propune reguli specifice fiecărui sector de transport. Eu cred că e nevoie să avem o mai bună protecție a consumatorilor. E un subiect pe care noi oricum l-am mai dezbătut în calitate de socialdemocrați. Cu privire la domeniul nostru de competență, dat că e vorba de protecția consumatorilor, e foarte important să avem un sistem de compensare pentru zborurile întârziate sau anulate. În aceeași măsură, trebuie să oferim toate informațiile necesare pasagerilor, astfel încât uh, aceștia să știe care sunt drepturile. Furnizorii de servicii, pagine de internet trebuie să fie extrem de transparente în ceea ce privește prezentarea drepturilor pasagerilor. Uh, în ultimii ani, uh, lumea a evoluat foarte mult, avem acces uh, la tot felul de informații prin diferite mijloace de comunicare în masă, toată lumea are un smartphone, așa că cred că nu ar trebui să fie o problemă. De asemenea, e necesar să îi avem în vedere și pe pasagerii cu mobilitate redusă. oamenii trebuie să primească informațiile necesare în formatul potrivit. E un aviz pe un raport din proprie inițiativă care se poate solda cu un act normativ. Așa că eu cred că trebuie să începem de pe acum să vedem cum anume putem să ușurăm viața pasagerilor care uh, achiziționează bilete de avion uh, în Europa. Dacă e vorba să Uh, mergi cu trenul, de exemplu, din Suedia până la Strasburg, treci uh, prin mai multe țări uh, și ai de cumpărat bilete de la mai multe companii. E o problemă care trebuie avută în vedere. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Târână are cuvântul. Thank you, uh, and, and thank you to, uh, to the rapporteur. Uh... Mulțumesc și mulțumesc și raportorului, doamnei raportor. Uh, Cred că uh, prioritățile noastre sunt uh, foarte clare uh, și sunt aceleași cu ale noastre. Să existe un singur regulament, o mai bună punere în aplicare și așa mai departe. Noi vrem să discutăm două sau poate chiar trei puncte și o să le amintesc pe toate pentru că ele fac referire la amendamentele noastre. Unul se referă la intermodalitate. Ați uh, spus ceva despre acest lucru și la fel a făcut și Ana Head. Însă, trebuie să ne asigurăm că există o consecvență a drepturilor și că acestea sunt respectate la cel mai înalt nivel atunci când consumatorii trec de la un mod de transport la altul. Doi, persoanele cu dizabilități. Sunt foarte de acord cu ceea ce spunea doamna Head. Trebuie să ne asigurăm că există informații la o etapă timpurie, deci nu doar acces la servicii, ci și informații. Și în încheiere, nu știu dacă vom uh, depune un amendament în acest sens, nu știu încă, dar vrem să vă atrag atenția asupra acestui lucru și o să încep cu un caz foarte concret, deși problema este mai amplă. Am auzit de la Comisie că majoritatea reclamațiilor se referă la sectorul transporturilor. În uh, presa daneză a existat un caz la care mi s-a cerut să reacționez și mi-a fost puțin greu să răspund. Era vorba despre un cetățean danez care călătorea cu o companie spaniolă din Danemarca în Spania, după care de acolo pleca în America de Sud, tot cu o companie uh, spaniolă. Și uh, a întârziat și atunci a ratat, a pierdut avionul din Spania pentru America de Sud. Și potrivit legislației actuale, sigur, el avea dreptul la o compensație. Prin urmare, a depus reclamație, aceasta a fost luată în considerare de autoritatea competentă din Spania, care a spus, da, aveți dreptul la bani, și la altceva, nu mai știu exact despre ce era vorba, dar compania spaniolă nu a plătit niciodată, deși autoritatea din Spania le-a cerut acest lucru. Cetățeanul nu a primit niciodată banii. Așa că el s-a dus înapoi și a spus, păi eu nu mi-am văzut banii. Și atunci întrebarea este ce instrumente avem sau avem asemenea instrumente pentru a sancționa companiile care nu respectă regulile chiar și după ce s-a depus o reclamație și aceasta a fost aprobată? mă gândeam că avem posibilități de soluționare transfrontalieră al uh, disputelor dar acest cetățean mi-a spus că ar fi o prea mare tevatură să se ducă uh, cu cazul în instanță în Spania. Am spus, nu am resursele să fac acest lucru. Era vorba de vreo 2000 de euro și atunci până la urmă a renunțat și nu și-a primit niciodată banii. E doar un exemplu. Poate ar trebui să punem și mai mult accent pe aplicarea transfrontalieră. Nu știu încă în ce formă, dar ar trebui să intrăm în detalii, pentru că acest cetățean nu este singurul, nu este vorba despre un caz singular. cred că există mai multe puncte interesante. Vedeți că uh, tabloul de bord pentru consumatori arată că 45% dintre, la sută dintre cetățenii care au avut probleme nu au depus reclamații pentru că era prea complicat. Iată, deci, uh, susțin ideea dumneavoastră. Domnul Bielan, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbim despre drepturile pasagerilor, știm că deja acest subiect este de mult pe ordinea de zi. Uh, am vorbit și în avizul trecut, vis-a-vis, -vis, în, la, subiect, la punctul trecut de pe ordinea de zi, de tabloul de bord privind protecția consumatorilor, și știm că nu doar comisia noastră se ocupă de acest subiect, ci și Comisia pentru Transportul și mă bucur acest lucru. Dar, în ciuda eforturilor noastre ale Comisiei Europene și ale altor organizații în lupta pentru drepturile consumatorilor în Europa, adevărul este că ne confruntăm adesea cu situații în care, în fața unei probleme, consumatorul nu știe unde să meargă și cum să trateze situația respectivă. Care este concluzia? Adevărul este că adesea pasagerii nu știu drepturile sau nu știu cum să solicite uh, repararea situației. În urmare, mulțumesc doamnei uh, Pietikainen pentru avizul său și mă, bucur faptul, uh, mă bucură faptul că drepturile pasagerilor trebuie considerate drepturi ale consumatorilor, că aceasta este perspectiva sa asupra lucrurilor și ar fi foarte bine ca aceste drepturi să fie și uh, susținute și puse în aplicare așa cum trebuie. Sunt de acord cu toate propunerile din aviz. Și însă un punct la care am îndoiel este punctul numărul 3, care spune că consumatorii ar trebui să aibă dreptul la protecție egală, indiferent de modul de transport. Eficientă, da, dar egală, nu știu dacă acesta este termenul corect. Cred că depinde de, de modul de transport ales, pentru că nu ne putem aștepta ca toți operatorii să garanteze aceleași principii. Pe termen lung, cred că am oferit mai multe dezavantaje decât avantaje prin această abordare și nu știu exact cum ar funcționa lucrurile în practică, la urma urmei. Știu că sună bine pentru consumator, dar un asemenea instrument ar trebui să țină seama de natura specifică a fiecărui mod de transport în parte. Nu ne putem aștepta ca uh, o deplasare pe distanță scurtă cu un autocar să fie tratată la fel ca o călătorie cu avionul pe distanță lungă. Să nu uităm așadar acest lucru, să nu uităm totodată faptul că diferențele legislative nu vin doar din incoerențele dintre uh, drepturile individuale, ci și din uh, natura specifică a fiecăruia în parte. O să depun o serie de amendamente, dar mă bucur uh, acest aviz și aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră. Domnul Schwab, cred că este singurul care dorea să mai ia cuvântul, așa că uh, Uh, puteți interveni acum. Cred că și domnul Colson este aici din partea DG Move, așa că o să ia și el cuvântul imediat după domnul Schwab. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc, doamne raportor, pentru acest uh, proiect de aviz coerent și cuprinzător. Eu cred că este foarte important după cum am discutat și în, la, la dezbaterea despre tabloul de bord al consumatorilor, să uh, îmbunătățim, uh, uh, să omoge, omogenizăm acest sector. Dar înțeleg și rezervele domnului Bielan, fiindcă nici eu nu știu exact care trebuie să fie cele 10 drepturi ale pasagerilor care să fie respectate uh, în mod egal și care să fie transpuse în mod egal uh, la nivel intermodal. Uh, ca și domnul Bilan, înțeleg că există diferențe la nivel uh, de transportatori în funcție de mijlocul de transport operat. Emile Turunen mi-a spus că implementarea a ceea ce avem deja e oricum problematică. Am fost în Spania și am trecut prin următoarea experiență. E, există reguli foarte clare și cu toate acestea Um, zborul întârzie trei ore și nu există niciun fel de rezultat, nu poți să obții absolut nimic. Deci e vorba de implementare. De aceea mă bucură faptul că doamna Pietikainen a menționat la punctul 2 uh, um, aplicarea coerentă a tuturor clauzelor existente. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc tuturor pentru comentariile foarte utile și dau acum cuvântul succint, aș vrea să precizez, domnului Colson, dacă dorește să comenteze cu privire la observațiile făcute și să ne a, la zi cu ceea ce s-a mai întâmplat uh, vis-a-vis -vis de această problemă. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să-mi permiteți mai întâi să-i mulțumesc doamnei Pietikainen pentru uh, proiectul său de raport, care, din punctul nostru de vedere, corespunde în punctele esențiale cu ceea ce trebuie evidențiat în uh, cazul de față. Suntem de acord cu majoritatea observațiilor pe care le-a formulat în ceea ce privește importanța acestor drepturi și valoarea lor quasi constituțională. De asemenea, în ceea ce privește diferențele între modurile de transport și statele membre, uh, inter interesul multimodalității și importanța uh, pasagerilor cu mobilitate redusă. Permiteți-mi totuși să fac două observații vis-a-vis -vis de intervențiile din sală, care corespund și ele uh, cu unul dintre punctele din raportul doamnei Petikainen. Primul punct. Când o autoritate națională dă câștig de cauză unui pasager, iar compania aeriană, în cazul de față, nu aplică recomandarea autorității naționale, ce poate face acest pasager? Ei bine, legislația din prezent nu oferă ca posibilitate decât o acțiune prin modalități simplific- prin modalitățile simplificate existente. Dar nu se poate obține un rezultat veritabil, uh, așa cum a hotărât autoritatea națională. În schimb, autoritatea națională are însă posibilitatea de a impune o amendă. Și este clar că în fața posibilității uh, impunerii acestei amenzi, este posibil ca uh, această companie aeriană să preferă să găsească o soluție cu pasagerul, chiar să aplice întru totul recomandarea autorității naționale. Prin urmare, sistemul care există în prezent nu permite autorității naționale să soluționeze concret problema unui pasager, dar el permite o soluționare indirectă prin intermediul uh, acestei uh, amenințări a amendei, amenzii. Al doilea punct uh, la care vreau să fac referire și care este uh, abordat de doamna Pietikainen și la care au făcut referire mai mulți membri, uh, cum este domnul Schwab și domnul Bielan, este problema diferențelor care există între modurile de transport. Comunicarea Comisiei are ca obiectiv foarte clar stabilit acela de a favoriza în mod progresiv convergența între diversul, diversele moduri de transport. Și suntem de acord că, într-adevăr, în uh, reglementările actuale există diferențe între modurile de transport, diferențe care nu au ce să caute acolo. Însă noi considerăm că ar trebui să existe anumite diferențe oricum, pentru că ne confruntăm cu moduri de transport uh, distincte. Și astfel trebuie să ajungem la o convergență progresivă, însă ca acum ar fi prea devreme să facem un regulament unic în acest sens, cu atât mai mult cu cât anumite regulamente, cum este de exemplu cel din domeniul maritim sau cel din domeniul autobuzelor și autocarelor, nu au intrat încă în vigoare. Deci nu avem niciun istoric pentru a putea să le analizăm așa cum trebuie. Deci, din aceste două motive uh, care se referă la divergențele care, trebuie, uh, care există și care trebuie să persiste între diversele moduri de transport și dat fiind caracterul recent al dreptului existent care nu a intrat încă în vigoare, cred că ar trebui să așteptăm pentru un regulament unic. Acestea fiind spuse, trebuie însă să ne apropiem progresiv de o convergență. Și cu acest lucru suntem cu totul de acord. Iar uh, în urma întrebării domnului președinte, aș vrea să mai menționez faptul că probabil Comisia va propune la sfârșitul acestui an o revizuire a regulamentului privind drepturile pasagerilor în uh, domeniul aerian. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim frumos. Doamna Pieticainen, doriți să încheiați? Văd că avem și aici un uh, calendar. Mulțumesc frumos. Pe scurt, vreau să mulțumesc tuturor colegilor și Comisiei pentru observațiile foarte pertinente în ceea ce privește protecția egală, ați uh, făcut o observație foarte bună. Această formulare ar putea să creeze probleme pentru că trebuie să ținem seama și de uh, proporționalitate între transportul pe distanțe scurte și uh, transportul pe distanțe lungi și e nevoie de timp pentru a ajunge la o armonizare. Vă mulțumesc frumos așadar. Haideți să menționez și uh, calendarul, termenul de depunere a amendamentelor, 19 iunie, analizarea, analiza acestora pe 9 iulie, iar votul în 10 iulie. Mulțumesc frumos! În regulă, mulțumesc mult, atât raportare cât și colegilor. Trecem mai departe acum la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, și anume analiza raportului doamnei Colin Langan privind implementarea directivei privind creditele de consum. Din păcate, ea nu poate fi alături de noi. Ne va prezenta raportul său doamna Verhaien. Și o salut și pe Cristina Russo de la DigiSanco, șef de unitate, care a venit uh, să ne răspundă întrebărilor din partea Comisiei. Mă uit să văd cine este aici de la celelalte grupuri. Doamna Prendergast nu este aici, nici domnul Bizo, Bușoi. domnul Bușoi, cer scuze. Deci eu sunt singurul uh, raportor din umbră oficial, poate o să vină și ceilalți, dar uh, ne cam grăbim puțin, așa că trebuie să lansăm dezbaterea și dau cuvântul doamnei Verhaen. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, doamna Birgit Colin nu-și poate prezenta astăzi raportul personal, așa că m-a rugat să vă menționez eu câteva dintre punctele principale ale raportului. E vorba de implementarea directivei cu privire la creditul de consum. Uh, avem uh, directiva din 2008 aferentă acestui regulament care urmărește două obiective. Vrem să avem uh, un nivel crescut al protecției consumatorilor și să îmbunătățim uh, piața internă transfrontalieră a creditelor de consum. S-au armonizat câteva aspecte ale drepturilor, dreptului de creditare în Europa, dar uh, creditul de consum în plan transfrontalier e un instrument uh, nesemnificativ, reprezintă doar 2% din uh, totalul creditelor, 20% fiind credite accesate online. Mi se pare că Asta se întâmplă din cauza că puține instituții financiare oferă credite de consum în plan transfrontalier și, în al doilea rând, dată fiind criza financiară, piața a fost reticentă și, în al treilea rând, ă, nu e vorba de probleme juridice, ci e vorba de probleme în ceea ce vește contactul de pe piața ă, creditelor. Și apoi, ă, Termenul de 2 ani nu este unul problematic doar pentru statele membre, ci și pentru instituțiile financiare, pentru că procedura este foarte complexă și trebuie să fie adoptată în plan național, precum și uh, de instituțiile financiare. Și poate că termenul de 2 ani de implementare a fost problematic. De aceea raportoarea solicită ca pe viitor să ne gândim cum anume am putea formula altfel termenele de implementare, mai ales în cazul unor dosare complexe, să fie de cel puțin 3 ani, astfel încât să avem rezultate concrete. S-au pus, uh, sub, s-au pus sub semnul întrebării mai multe prevederi din regulament. De exemplu, uh, discutam despre informațiile puse la uh, dispoziția consumatorilor. A existat o, un set de reguli informative prezentat consumatorilor, acesta a părut a fi prea complex. De asemenea, e vorba și despre normele care au fost impuse și care nu au forță de lege. Uh, se dorește ca uh, normele aplicabile să fie egale în toate statele membre și să fie obligatorii. Și apoi discutăm și despre problema termenului. Nu se știa exact când anume, de când anume începe derularea uh, creditului. Nu se știe, e de la primul contact stabilit sau e doar după semnarea contractului. Deci e incertitudine aici. În anul 2001, Comisia a evaluat peste 500 de eh, pagini de internet prin eh, procedura SWIP, pentru a vedea exact care e situația creditelor de consum. Și eh, e clar că această directivă pune o piatră de temelie pentru protecția consumatorilor în Europa, dar acum trebuie verificat în detaliu de către Comisie ce se întâmplă cu corecta utilizare a normelor directivei. De asemenea, ar trebui ca uh, părțile interesate să aibă suficient timp la dispoziție astfel încât să acumuleze experiențe, să se obișnuiască și poate că astfel va crește acceptanța pentru creditele în plan transfrontalier. Uh, Doar așa vom putea avea o implementare adevărată dacă vom ține cont de niște realități uh, existente. În unele domenii uh, s-a considerat că implementarea este pripită și mai ales când e vorba de o chestiune atât de complexă, trebuie să avem mai întâi o etapă de evaluare, să vedem exact care sunt experiențele uh, din domeniul real al implementării acestor norme europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Dar fiindcă eu sunt singurul raportor din uh, umbră, voi, fa- a, voi face câteva comentarii eu. Um, uh, În primul rând, cred că ce a transmis doamna Colin Langan uh, sunt păreri foarte valoroase și foarte pertinente atunci când analizăm chestiunile. Uh, a durat într-adevăr destul de mult până când au fost implementate toate aceste prevederi. Mulți dintre dumneavoastră au fost implicați în acest subiect de la început și eu la fel. Uh, m-am ocupat de acest subiect uh, chiar dinainte să intru în Parlament, acum 13 ani. Și un subiect foarte important era o opinie foarte prezentă la Consiliu și la Parlament și anume că um, sectoarele de credit, de consum sunt atât de diverse și au niveluri de activitate atât de diferite în statele membre, încât uh, o directivă complet armonizată nu prea avea plus valoare. Doamna Colin Langen a identificat uh, nivelul de tranzacții transfrontaliere în acest domeniu, care rămâne destul de redus. Pe de altă parte, mai sunt aici aspecte importante de protecție a consumatorului care uh, au fost armonizate. De exemplu, controlul SWIP pe care îl menționează arată discrepanțe legate de prezentarea informațiilor. Este unul din subiectele cheie de care ne-am ocupat noi, mai ales atunci când ne-am referit la prezentarea standardizată tip casetă. Trebuie să ne concentrăm asupra uh, nivelului de conștientizare al consumatorilor în legătură cu aceste subiecte. Și e foarte important aici să se menționeze creditele consumatorilor specific. Doamna Colin Langen acoperă subiecte foarte interesante și ar fi îndeosebi foarte important să comentăm prin amendamente disponibilitatea datelor privind uh, bonitatea transfrontalieră. Creditele de consum sunt instrumente foarte importante și e foarte important aici și analiza bonității consumatorilor. Trebuie ca fiecare consumator să fie în stare să aibă posibilitatea de a-și cunoaște propria bonitate și acestea trebuie să fie disponibile transfrontalier, mai ales în cazul cetățenilor mobili care circulă dintr-un stat în altul. Ar fi interesant să vedem uh, ce evoluții au mai avut loc în acest domeniu. Doamna Colin Langen face foarte bine atunci când menționează prevederile privind uh, rambursarea anticipată, pentru că sunt foarte diferite de la un stat la altul. Subiectul rămâne unul complex. Și am stabilit împreună cu Comisia la comitologie să schimbăm unele din prevederile privind ratele dobânzii, însă cred că sunt uh, chestiuni destul de greu de înțeles uh, de către consumatori în ceea ce privește dobânda anuală efectivă. De asemenea, vom mai discuta despre domeniul de aplicare. Am fost în Suedia acum câțiva ani, când a fost uh, președinția suedeză, și Parlamentul European a discutat despre creditele SMS. Noi le-am spus atunci că mm, ceea ce ne privește pe noi, uh, guvernul suedez nu are decât să extindă prevederile directivei creditului de consum ca să acopere și aceste credite prin SMS. Înțeleg că poziția aceasta a rămas valabilă. Doamna Colin Langen s-a mai referit și la modul în care unele state membre au extins aceste chestiuni și la creditele imobiliare pentru locuințe uh, principale și vom discuta propunerea privind creditele ipotecare. Mulți dintre noi suntem destul de sceptici în legătură cu aceasta. Poziția comisiei noastre a fost până acum să uh, preia prevederile interesante din directiva creditelor de consum și să le extindă, de exemplu, informațiile precontractuale și altele și să încercăm să introducem niște elemente de consecvență. Știu că Raportorul de la comisia noastră a fost ceva mai ambițios în legătură cu protecția consumatorilor. Vom vedea uh, care vor fi consecințele, însă cred că ar fi interesant să vedem dacă reprezentanta comisiei este de acord în esență cu direcția adoptată de doamna Colin Langen. Pentru că noi nu credem deocamdată că este nevoie să se aducă modificări prevederilor directivei actualmente, ci preferăm să ne concentrăm uh, pe implementarea adecvată a acestor prevederi și să ne ocupăm de eventualele probleme de implementare care ar putea apăra decât să propunem uh, reforme ale legislației. Și ar trebui să uh, consiliem anumite state în legătură cu o utilizare mai eficientă a directivei. Am dorit să aflăm părerea Comisiei despre aceste chestiuni este un raport de inițiativă înainte de primirea propunerii dumneavoastră și știu că desfășurați consultări interesante în acest sens și m-ar interesa să știu și care este calendarul dumneavoastră ca să ne putem și noi pregăti pentru viitor. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Doamna Riso, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Iverhaen, pentru că ne-a prezentat uh, raportul doamnei Colin Langen. Întrebările dumneavoastră mi-au ușurat foarte mult munca. Pot să vă spun pur și simplu că suntem de acord cu direcția propusă de Parlamentul European în acest raport. Considerăm că este o directivă importantă și credem că, de fapt, ce este aici în joc este implementarea corectă a directivei. După cum s-a spus în raport și după cum ați spus și dumneavoastră, au uh, existat anumite dificultăți în statele membre legate de implementarea acestei directive. Unele dintre aceste dificultăți uh, am încercat noi să le tratăm prin modificarea anexei la directivă, unde modificam anumite Uh, chestiuni legate de uh, dobânda, de calcularea ratei dobânzii și, de asemenea, am oferit niște orientări statelor membre privind implementarea directivei, orientări pe care le-am transmis și secretariatului Comisiei dumneavoastră, dacă nu mă înșel. Dacă nu le-am transmis, le vom transmite cu siguranță. Pentru noi este deosebit de important ca uh, poziția adoptată de dumneavoastră să fie aceasta. Noi suntem de acord cu dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește asistarea statelor membre în domeniul implementării. Aș dori să mă refer la alt lucru pe care l-ați spus dumneavoastră și anume, trebuie ca dispozițiile din directivă să fie bine cunoscute de către consumatori, așadar să existe o informare și o conștientizare din partea consumatorilor în legătură cu această directivă. De aceea noi și încercăm să vedem dacă ar fi posibil să avem campanii de informare pentru ca consumatorii să-și cunoască mai bine drepturile uh, prevăzute de directiva aceasta. Ați întrebat dacă se pot extinde prevederile creditelor, directivei privind creditele de consum și la IMM-uri? Da, e posibil. În legătură cu calendarul, după cum ați spus, mă rog, nu ați spus, dar se spune în raport, se desfășoară acum un studiu de piață privind impactul acestei directive Rezultatele acestuia vor veni probabil la sfârșitul acestui an. În același timp, finalizăm controlele de transpunere în diferitele state membre. Suntem cam în întârziere la aceste controle, nu pentru că am început noi târziu, ci pentru că transpunerea s-a făcut târziu în unele state membre. Până la sfârșitul anului însă vom avea o imagine de ansamblu și Până atunci, pregătim, după cum se prevedea, un raport pentru anul 2013, raport referitor la aplicarea directivei privind creditele de consum. Iar pornind de la această bază, dacă va fi cazul, vom mai revizui unele din prevederile directivei. În orice caz, începem, pornim de la uh, Ideea că e mai important să se facă o implementare corectă decât o revizuire. Sper că m-am exprimat clar, mulțumesc pentru interes și vom coopera cu siguranță și pe viitor. Bun, mulțumesc foarte mult. Mă bucur că avem o direcție comună. Sigur că mai trebuie să vedem și ce spun alte grupuri politice. Doamna Ferhan, mai aveți un mesaj de transmis? Nu, nu, nu mai doriți să trageți concluziile. Foarte bine. În legătură cu calendarul, 13 iunie, data de depunere a amendamentelor, le vom discuta în septembrie și vom vota în 11 uh, octombrie la comisie. Cred că aveți suficient timp uh, să țineți cont și de procesul de la comisie și sper ca până atunci să primim contribuții importante de la toate grupurile politice. Mulțumesc în absență doamnei Colin Langen, mulțumesc doamnei Russo de la comisie, și astfel încheiem activitatea noastră de astăzi. Mai devreme decât trebuia, președintele mulțumește interpreților. A fost o sală cam bizară pentru reuniunea de comisie, dar a, iată că ne-am descurcat. Vreau să vă amintesc două lucruri. În primul rând, săptămâna viitoare la plenară, miercuri după amiaza, va avea loc o dezbatere extrem de importantă cu domnul comisar Michel Barnier în legătură cu trei subiecte importante. Implementarea directivei serviciilor, raportul său privind guvernanța pe piața internă și propuneri pentru următoarea fază a Single Market Act. Comisia noastră a depus o rezoluție votată în comisie săptămâna trecută. Evident că vom discuta amendamentele grupurilor politice, însă sper ca membrii comisiei ca întotdeauna vor fi implicați în dezbatere. Următoarea noastră reuniune are loc în 20 și 21 iunie, de la 9 în ambele zile, două sesiuni de complete, vom vota foarte multe propuneri importante la care am lucrat în cursul anului. Ne vedem atunci și mulțumesc și publicului care ne-a urmărit pe internet. Sesiunea se suspendă. Mulțumesc foarte mult!